send, uh, once I send the email. Chers collègues, je vous invite à gagner votre place. Dragi colegi, uh, vă rog frumos să vă ocupați locurile. La séance est reprise. Continuăm lucrările noastre. Ieri am avut o ordine de zi destul de încărcată, ca și astăzi, de altfel. Avem de lucru, așadar, pentru mai multe ore. Unii spuneau că o să ne întâlnim și miercuri și joi. Vreau să desmit acest lucru. Nu se va întâlni Comisia Buget nici mâine și nici poimine. Acestea fiind spuse, vreau să dau cuvântul raportorului nostru bugetar uh, pentru bugetul 2017. Domnul Jans Geier, pe el o să-l auzim, raportorul nostru general, care ca urmare a ședinței în timpul căreia doamna Georgiana, Georgieva ne-a prezentat principalele aspecte ale bugetului 2017, un buget extrem de ajustat, pentru că Comisia și-a atribuit șase săptămâni în plus pentru a-l șlefui trebuind să le prezinte inițial uh, la mijlocul lui mai, prezentându-l la sfârșitul lunii. În sfârșit, după această etapă, pe 4 iulie, am avut un prim schimb de vederi și între timp raportorul nostru a redactat o recomandare care ieri la coordonatori a fost dezbătută. Un prim schimb de vedere, așadar, și în această dimineață raportorul nostru general va face un bilanț ținând cont și de ceea ce s-a întâmplat și spus ieri, o să încerc să dau cuvântul celor care doresc să vorbească până vine domnul Geier, așa ca să nu pierdem timpul. Și cu titlul introductiv, însă văd totuși că domnul Geier sosește, așadar, o să ne spună pe scurt cam cum arată recomandările sale, proiectul de recomandări, care vor fi transmise Consiliului, care astfel va fi cumva supus unor presiuni, ca să înțeleagă că Parlamentul are niște așteptări absolut imperative și ca să se evite o criză, Consiliul trebuie musai să le ia în considerare. Domnule raportor general, aveți cuvântul. Setzen Mulțumesc, uh, domnule președinte. Continuăm astăzi o discuție pe care ieri am uh, început-o în ședința coordonatorilor. Este vorba despre procedura bugetară și știți bine care este punctul la care am ajuns. În mod normal, la plenara trecută ar fi trebuit să decidăm cu privire la un uh, mandat referitor la un trialog care ar fi trebuit să aibă loc săptămâna aceasta și uh, cu această ocazie ar fi trebuit să discutăm cu celelalte instituții referitor la proiectul de buget uh, al Comisiei. Amânarea acestui buget al Uniunii Europene a dus la modificări Bugetul a fost înaintat cu întârziere, Consiliul, uh, sub o oarecare presiune, și-a exprimat poziția, trebuie să își încheie poziția cât mai rapid, astfel încât, împreună cu noi, să înceapă negocierile tripartite, probabil la începutul lui septembrie, deci va fi un trialog care va avea loc uh, la începutul toamnei, nu va fi o negociere tripartită de primăvară, nu vom putea adopta un mandat, ci vom proceda ca în 2014 și vom trimite o scrisoare de recomandare către celelalte instituții cărora le-am înaintat un proiect și vom uh, completa această scrisoare de recomandare cu avizul comisiilor de specialitate. José Manuel Fernández ieri a adresat o întrebare corectă și anume dacă nu ar trebui să ridicăm acest document la statutul unui document de lucru. În felul acesta ar avea mai multă greutate instituțională și cred că ar fi și un uh, dosar al Parlamentului. Nu vreau să subestimez uh, importanța acestuia, dar o scrisoare în numele meu pe care o discut cu dumneavoastră și pe care am discutat-o ieri și am și adoptat împreună cu coordonatorii ieri, are această importanță. Această scrisoare de recomandare nu conține noutăți politice importante în contextul uh, celor decise de Parlamentul European sub formă de directive ale noastre în martie. Ceea ce înseamnă că toate punctele pe care le-am uh, enumerat în directive se regăsesc și aici din punct de vedere politic. Sigur, ele sunt completate de cifrele și afirmațiile referitoare la bugetul 2017. Vă amintesc că în directive am decis că așteptăm ca cheltuielile necesare pentru criza refugiaților să nu scadă puternic, ceea ce înseamnă că Comisia, și am discutat acest lucru deja la Comisie, intervine în, în continuare la categoriile 3 și 4, destul de intens, și folosește marjele până la plafonul superior, uh, marje impuse de către CFM. Sunt activate de asemenea instrumente speciale pentru a atrage bani suplimentari în aceste sectoare. În plus, se mobilizează și la categoria 1 a fonduri, pentru că aceasta este de asemenea o prioritate a Parlamentului. Dorim o atenuare a crizei refugiaților, dar nu trebuie să uităm că Europa trebuie să intervină în mod decisiv și trebuie să se implice pentru creștere și ocupare. Deci, intervenția pe categoria 1A este corectă. Există aici câteva diferențe la buget, trebuie văzut care sunt instrumentele care să fie tratate prioritar, respectiv care să nu fie tratate prioritar. Însă toate aceste lucruri se regăsesc în scrisoarea de recomandare, ă, joacă însă un rol subordonat pentru că suntem de părere că o mobilizare puternică pentru creștere și ocupare este absolut necesară și detaliile pe acestea le vom mai clarifica la procedura de vot. Am subliniat că la categoria 1B, deci în ceea ce privește politica de coeziune, se ajunge la un regres în ceea ce privește plățile și ne-am exprimat îngrijorarea cu privire la depășirea uh, crizei plăților uh, în contextul bugetului european. Sperăm că aici să nu existe probleme care să fie create. Vom avea însă o discuție cu Comisia pe această temă mai în detaliu pentru a vedea dacă aceste plăți întârziate nu au fost uh, o urmare a programelor uh, care nu au fost implementate la timp. Ieri, la reuniunea coordonatorilor, nu am avut o dezbatere în înțelesul propriu al cuvântului. Ar fi prea mult să spunem asta. Însă există niște divergențe de opinie cu privire la um, modul în care să acționăm mai departe. Comisia și Parlamentul își fac griji referitoare la um, acțiunea Băncii Europene de Investiții și la finanțările suplimentare cu privire la proiectele care vizează promovarea creșterii și ocupării. Am votat o dezbatere cu privire la la Fondul pentru Investiții Strategice și am discutat despre suma care să reprezinte garanția pentru acest fond. Au fost mobilizate 3,8 miliarde și trebuie să vedem dacă mai există bani care să poată fi mobilizați aici la Parlament astfel încât să consolidăm o dată în plus acest fond. Facilitatea Connecting Europe și Horizon 2020 sunt de asemenea programe rezonabile și promovează de asemenea creșterea și ocuparea și în acest context uh, comportamentul Parlamentului față de aceste investiții suplimentare uh, este cel corect și trebuie să îl uh, continuăm. De asemenea, am discutat despre alte puncte care au legătură cu prezentarea bugetului actual și ar trebui să ne aplecăm asupra lor în continuare. Repet pe scurt, pozițiile cunoscute. Am uh, discutat despre criza plăților, în, care a fost menționată în această scrisoare. De asemenea, am discutat despre situația instrumentelor financiare, care, parțial nu funcționează așa cum își dorea Parlamentul European și Curtea de Conturi și ne-am exprimat îngrijorarea că utilizarea repetată a instrumentelor financiare ar putea să ducă la o pierdere a caracterului politic, respectiv modificarea caracterului politic uh, al bugetului. Se uh, ia distanță de aceste uh, subvenții și sigur că fără acestea instrumentele financiare sunt dificil de utilizat, iar uh, rezultatele politice nu sunt corespunzătoare. Ieri a trebuit să plec de la audiere un pic mai devreme, pentru că, în calitate de raportor pe buget, uh, trebuie să trec pe la toate comisiile de specialitate odată pentru a discuta cu colegii despre acesta. Am purtat uh, cu colegii o discuție, de fapt a fost vorba despre o audiere cu privire la reforma regulamentului uh, bugetar. Am lucrat la uh, Comisia de Control Bugetar o, o perioadă îndelungată și mi s-a părut interesant că reprezentanții comunității de cercetători și-au uh, deschis intervenția tocmai cu acest punct. Au spus, uh, drag Parlament European, noi dorim să discutăm despre regulamentul financiar, însă pasul care se va face în ceea ce privește aceste instrumente financiare, e bine, noi, comunitatea cercetătorilor, ne facem griji în această privință pentru că granturile sunt foarte importante pentru noi. Noi, practic, depindem de acestea. Deci nu este vorba numai despre un instrument care uh, este important pentru uh, aspectele financiare și care are efecte importante, ci este și o altă formă de organizare bugetară. Și cred că Comisia Bugetară a Parlamentului European ar face bine să se gândească la consecințele aplicării acestor instrumente nu numai în sensul utilității și al uh, aspectelor practice, respectiv uh, cu privire la întrebarea dacă se ajunge la uh, efectul uh, dorit, deci nu numai pe parte tehnică, trebuie considerate toate aceste aspecte, ci ar trebui să se gândească că este vorba despre un instrument complet diferit de organizare a unui buget și că acest instrument prezintă anumite dezavantaje specifice dacă granturile sunt limitate și ar avea efecte și asupra atingerii anumitor obiective politice. La discuțiile bugetare, toate aceste lucruri joacă unul important. Trebuie să ne amintim că statele membre, atunci când au uh, redactat ultimul cadru uh, financiar, au discutat despre reducerile care au fost realizate și au vrut să îndulcească lucrurile folosind uh, un argument, mai ales în fața finanțatorilor neți, care spuneau că da, va exista, vor exista bani la buget, dar îi vom folosi uh, în mod rezonabil, pentru că există instrumentele financiare care să susțină această utilizare. Până la faptul că în toamnă vom discuta de asemenea despre bugetul pe termen mediu și până atunci Comisia Uh, va reuși să discute și despre subfinanțare, va trebui să ne gândim la niște argumente astfel încât să vedem cum funcționează aceste instrumente, să găsim o explicație în acest sens și să oferim uh, anumite explicații și despre constrângerile tehnice și politice cu privire la aceste instrumente financiare. Acest lucru este absolut necesar. Cam atât pe scurt uh, cu privire la conținutul scrisorii de recomandare pe care o înaintezi astăzi Comisiei. Și mă bucur să aud comentariile colegilor noștri. General... Mulțumesc foarte mult, domnule raportor general, pentru acest anunț. Nu vom discuta foarte mult uh, pe acest subiect, uh, pentru că la ora 10 jumătate îl întâmpinăm aici pe Mario Monti, deci vă rog să vă exprimați concis înainte de uh, da cuvântul domnului Taron, îi dau cuvântul domnului Von, în primul și în primul rând. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, mulțumesc raportorului pentru această prezentare și pentru proiectul de scrisoare pe care ni-l prezintă. Pentru regii, pe bugetul 2017 am produs deja un aviz, așa că mă aștept să ne concentrăm mult pe rubrica 1B și mă preocupă mai ales acea um, reducere de 23% de la rubrica 1B, ceea ce ar fi foarte, foarte mult, pentru că implementarea programelor acestora este lentă, demarează greu, pentru că trebuie semnate toate acordurile de parteneriat și asta împietează asupra uh, evoluției proiectelor, însă săptămâna viitoare vom avea tot calendarul clar de proiecte și ne așteptăm ca toate proiectele la majoritatea din cele aprobate, să se lanseze efectiv și să atingă viteza de croazieră și acea reducere de 23,6% la rubrica 1B, ca și alte reduceri bugetare, mi se pare problematică și mă aștept ca raportorul să spună Consiliului că această cifră nu trebuie să mai fie redusă în continuare, așa ar fi bine să fie să stea lucrurile, dar de asemenea avem nevoie de o discuție cu Comisia, să întrebăm dacă ei cred că e o sumă suficientă pentru plăți anul viitor. Mi se pare că nu se va întâmpla așa ceva și trebuie ca Comisia, cel puțin verbal, să ne dea asigurări cum că nu vor mai exista alte reduceri bugetare la capitolul plăți de la rubrica 1B pe anul viitor. Așadar, mulțumesc foarte mult, domnul Mureșan, vă rog. Yes, good morning. Thank you. Mulțumesc, bună ziua Uh, tuturor. În primul rând vreau să mulțumesc raportorului pentru munca depusă pe acest dosar, ca și pentru spiritul osebit de constructiv în, uh, pe marginea acestui raport. Am lucrat foarte bine cu raportorii, cu raportorii din umbră. Câteva observații pe marginea acestui raport, uh, să vă spun și care este poziția grupului meu politic. În primul rând, o, o, lucrăm pe bugetul 2017 simultan uh, ne ocupăm de revizuirea cadrului financiar multianual și prima concluzie ar fi că tot ce se va hotărâ în cadrul revizuirii CFM va trebui să fie implementat uh, imediat uh, și să se reflecte în bugetul pe 2017 și mă bucur că raportorul spune asta foarte clar uh, în recomandările sale. Apoi, în ce privește rubricile bugetare, ce privește ceea ce a spus și domnul Von, am fost și eu uh, șocat de reducerea la plăți 23% la rubrica 1B. Am discutat și interpelat comisia uh, pe acest subiect din prima zi când a venit să ne prezinte proiectul de buget. În primul rând, nu mai sunt plăți uh, reportate din trecut, asta e una, și apoi s-a spus, domnul Von a spus-o, proiectele vor fi operaționale pe deplin anul viitor. Așa stăm și trebuie ca Comisia să ne confirme acest lucru. Noi am transmis un mesaj cât se poate de clar și iarăși transmit acest mesaj Comisiei și vom repeta asta la întâlnirea privind plățile, întâlnirea instituțională. Vom spune că avem nevoie de un mesaj cât se poate de clar aici și încă o dată nu dorim iarăși să se acumuleze niște facturi neplătite la sfârșitul acestui cadru financiar multianual, cum s-a întâmplat în, în trecut. Avem această marjă de contingență, de urgență, flexibilitatea deci funcționează, avem de asemenea flexibilitate la praguri, la rubrica 3, deci cu siguranță vom apela la aceste instrumente, însă criza refugiaților uh, este una, dar mai trebuie să, uită, să nu uităm nici economia, creșterea, șomajul, priorități pentru grupul meu politic, de aceea și pe, pentru noi rubricile 1A și 1B sunt deosebit de importante. De asemenea, mulțumim raportorului pentru că a inclus în raport ceva legat de o creștere la angajamente, dar mai cu seamă la plăți pentru COSMA. Un mesaj cum că facem ceva pentru IMM-uri în Europa și că sprijinim crearea de locuri de muncă. Câte ceva despre FC. În acest document se vorbește despre caracterul adițional uh, adus de FC sau implementat de FC, însă trebuie să așteptăm încă evaluarea comisiei care va fi prezentată în septembrie anul acesta pentru a avea o imagine mai clară. Singurele documente pe care le-am avut până acum, inclusiv de la BEI, uh, rapoartele sale sunt legate de ce s-a întâmplat în 2015 și bineînțeles că e vorba numai de câteva luni din 2015 pentru EFSI, Constatăm un impact pozitiv asupra economiei, volumului de investiții, însă e nevoie de precizări în continuare. Pentru asta va trebui să așteptăm să vedem ce ne spune Comisia. Bineînțeles, este de la sine înțeles că trebuie să Uh, revenim la situația dinainte de, înainte de reducerile de la Orizont 2020, uh, pentru că vedem că, într-adevăr, uh, avem proiecte bune la Orizont 2020 și nu mai pot să mai fie finanțate. Cât privește marja de urgență la capitolele 4 și 5, am înțeles ce se preconizează foarte bine, însă să nu uităm că, de exemplu, pentru agricultură trebuie să fim siguri că marja uh, uh, oferită este suficientă pentru a, de pildă, face față unor urgențe legate de producție, etc. Alte aspecte, bineînțeles, uh, mai pot fi spuse în legătură cu acest raport, cum ar fi o uh, creștere a pragului, pragurilor și așa mai departe. Trebuie să ne asigurăm de asemenea că uh, Noile cheltuieli legate de noua pază de coastă și de frontieră europeană sunt și ele luate în calcul. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamna Toma. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. La capitolul 1b, să nu uităm că fondurile de coeziune nu sunt numai fonduri de solidaritate, sunt și mijloace de investiții deosebit de semnificative și cam uităm acest lucru de când a apărut EFSI. Uităm așadar că aceste fonduri participă la efortul de investiție la fel de mult sau poate chiar mai mult decât EFSI. Și, așadar, reducerile la plăți uh, și întârzierile la plăți așa cum le-am auzit aici, nu mi se par prea nimerite în contextul actual. În sfârșit, la rubrica 2, foarte pe scurt, folosirea 50% de marjă la fondurile pentru agricultură PAC uh, foarte bine, însă trebuie să fim atenți pentru că nu știu dacă mobilizarea acestei uh, marje pentru situațiile de urgență în agricultură nu este cumva un fel de handicap pentru beneficiari. Domnul Denano. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Sunt în sentimentul antevorbitoarei. Nu cred că putem să fim uh, de acord cu această reducere cu 23% la linia 1B a creditelor de plată. Uh, oamenii au așteptări și, practic, această linie este legătura între Europa și teritorii, să zicem. Uh, duminică am inaugurat împreună cu François Hollande uh, uh, un institut de cercetare la Buisson. Am insistat asupra impactului finanțării europene asupra acestor proiecte. Deci e interfața, interfața Uniunii Europene pe teren tot timpul se încearcă tărăgănări pentru a întârzia plățile și, practic, aceasta este și problema birocrației. Uh, întrucâtva birocrației care se ascunde uh, în spatele acestor fonduri europene, care întârzie cu toate poverile, cu toate obstacolele uh, care apar ceea ce duce și la o întârziere a plăților, ceea ce este foarte grav pentru viitor. Trebuie să găsim soluții pentru a simplifica, simplifica procedurile. Uh, simplificarea este cuvântul cheie. În legătură cu orizontul 2020 și mecanismul interconectare Europei, nu putem să uh, scădem finanțarea. I-am auzit ieri pe cercetători și ei au așteptări, deci Uniunea Europeană trebuie să financeze cercetarea. Mulțumesc, domnul Dupre. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să vă reamintesc să reamintesc și ce am spus ieri, pentru că cred că e foarte importantă din perspectiva opiniei publice. Cererile de credite, chiar dacă sunt justificate și le susțin pentru rubricile 3 și 4, Uh, cererile făcute de către cetățeni sunt considerate cheltuieri uh, care uh, sunt făcute în afara Uniunii Europene și nu pentru cetățenii europeni. Ori noi trebuie să explicăm că este vorba de bani cheltuiți în interesul cetățenilor Uniunii Europene. Și deci ar trebui să avem trei priorități. În primul rând să susținem investițiile. E motivul pentru care am avut această divergență de opinii cu prietenul nostru raportorul, și cred că suntem uh, pe calea cea bună pentru a găsi o soluție, apoi să sprijinim IMM-urile uh, care depind de EFSI, dar și de programe specifice și apoi nu trebuie să uităm pe tineri. Cred că prioritatea cu numărul 1 acestui buget ar trebui să fie tinerii. Chiar dumneavoastră ați contribuit prin uh, inițiativa ocupării în rândul tinerilor. Deci rubrica 1A și o parte din rubrica 1B uh, sunt foarte importante pentru noi. Uh, vom depune amendamente uh, de către colegul meu pentru rubrica 2, uh, dar voi spune și eu câte ceva. Cred că în rubrica 2 trebuie să existe o marjă pentru a permite agricultorilor să uh, depășească consecințele embargoului pentru Rusia și apoi uh, să facă față crizelor, mai ales uh, din domeniul lactatelor. Și mă opresc cu a treia observație. Cred că ar trebui să avem o dezbatere în legătură cu plățile. Deci faptul că trebuie să punem accentul pe plăți. De trei ani de zile, uh, în cadrul negocierilor bugetare, punem accentul pe plăți, ca și când noi, Parlamentul, am fi vinovați uh, uh, sau ar trebui să purtăm răspunderea plății facturilor sau achitării facturilor. Noi cred că ar trebui să punem accentul uh, pe faptul că aceste plăți nu ar trebui să uh, reprezinte o problemă. M-am obosit să tot repet uh, în negocierile cu Comisia și cu Consiliul, insistând asupra plăților. Comisia la 1B a scăzut cu 23% volumul plăților. Ori nu știe ce face, ori Uh, e responsabilă, dar a făcut uh, calcule conform cărora e o situație acceptabilă. Dar noi ce știm este că din punct de vedere structural nu s-a făcut nimic pentru a reduce această oscilație a plăților. Deci știm că la sfârșitul perioadei, perioadei vom avea uh, plăți neefectuate. Nu o să mă cert ca în fiecare an cu Consilia și cu Comisiul cerând bani. Nu cerem bani pentru noi. Eu vreau să fie foarte clar. Uh, eu uh, uh, acord încrederea mea comisiei și nu mă mai cer cu comisia, pornesc de la premisele pozitive pe baza cărora sperăm să obținem rezultate pozitive. Și dacă comisia a făcut evaluări greșite, atunci va trage consecințele atunci când vom face evaluarea bilanțului și vom fi alături de ea când vom negocia și cu Consiliul. Dar atrag atenția Consiliului, haideți să nu ne mai axăm doar pe plăți. Nu e problema noastră, e o problemă a instituțiilor europene. Dacă dacă Comisia a greșit, atunci va trebui să rectifice greșelile sale. Mulțumesc. O solicitare de respectare a regulamentului. a prevăzut o jumătate de oră pentru această dezbatere, care ar trebui să conțină prezentarea și și dezbaterea celorlalte secțiuni. Mai sunt patru colegi înscriși pe lista uh, de vorbitori pentru bugetul general. Domnul Manca, vă rog să fiți conciși. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu domnul raportor că trebuie să mobilizăm uh, mai multe mijloace financiare și din uh, fondul EFSI pentru a ne asigurăm că, să ne asigurăm că acest uh, fond EFSI își face treaba, deci el se adaugă fondurilor de coeziune și nu se substituie lor, pentru că dacă nu, EFSI nu își atinge obiectivul. Am avut o Uh, criză a plăților și am încercat uh, să uh, tărăgănăm punerea în aplicare, dar nu cred că este corect. Trebuie să trecem la punerea sau la executarea fondurilor. Trebuie de asemenea să asigurăm finanțare și pentru IMM-uri și nu prin credite bancare. Asta înseamnă că va trebui să ne asigurăm că avem suficient capital la dispoziție pentru IMM-uri și să nu încercăm să adunăm bani doar pe piețele de capital. Trebuie să oferim surse alternative de finanțare pentru IMM-urile care se pot baza doar pe aceste credite bancare care nu sunt suficiente pentru a le asigura activitatea. Uniunea bancară este uh, și e foarte importantă. Ea trebuie să fie finalizată pentru, de dragul stabilității financiare și trebuie să reducem riscurile din sectorul bancar. Vom uh, discuta și despre Uh, propriile resurse, dacă dorim să avem un buget uh, stabil, nu putem să uh, rămânem în urmă ca în prezent. Am avut această dezbatere legată de resursele proprii de mult timp încoace și cred că ar fi trebuit să finalizăm dosarul. Ori se pare că doar la sfârșitul anului vom primi informațiile relevante. Nu mai putem permite astfel de întârzieri. Mulțumesc, domnul Fernandez. Foarte pe scurt, mulțumesc raportorului. Am înțeles cele spuse de Gerard Depre. Nu trebuie să punem accentul doar pe plăți. Uh, nu trebuie asta să fie prioritatea Parlamentului. Plățile trebuie să fie tratate din punct de vedere politic doar. Dar cred că trebuie să avem o atitudine preventivă. Trebuie să cerem asumarea răspunderii de către Comisie și în document trebuie să figureze un principiu pe care l-am enunțat de mai multe ori. Și aceasta uh, toate grupurile politice. Dorim un uh, calendar pentru plăți până în 2020 în acest cadru financiar uh, multianual. Și e o doleanță pe care nu putem uh, da uitării. Pentru că astfel putem obliga Comisia să-și asume răspunderea și să plătească uh, datoriile, să facă față angajamentelor. Mulțumesc cu atât mai mult cu cât un cercetător el ne explica că aștepta de un an o plată. În lipsa unui document, Comisia a profitat de această situație pentru a întârzia plata. Doamna Niriada. Foarte, foarte pe scurt, sunt de acord uh, cu tot uh, ce au spus colegii. Uh, bineînțeles, tot ce s-a spus în legătură cu ocuparea rândul tinerilor, trebuie să fim prudenți, să nu ne axăm doar pe măsurile de securitate. Nu s-a spus poate suficient acest lucru, sunt de acord cu domnul Depre în ce privește problema plăților, însă nu cred că ar fi înțelept să nu asumăm o parte din răspundere atunci când abordăm acest subiect, pentru că s-ar putea să avem uh, o contaminare a dezbaterii în ce privește prioritățile politice, mai ales în ce privește revizuirea CFM. Trebuie să ajungem la un echilibru. Știu că mm, nu sunteți receptivi la acest mesaj, dar cred că trebuie să fim prudenți uh, și înțelepți și trebuie să cerem acest uh, plan sau calendar al plăților până în 2020. Mulțumesc, domnul Maragal. Rapidamente, eu, eu cred că... Mulțumesc uh, foarte pe scurt, domnule președinte. Cred că documentul domnului Gheir este foarte util pentru că ne ajută să vedem care este diferența față de pozițiile noastre anterioare mm, în ce privește revizuirea CFM, de exemplu, și poziția noastră referitoare la uh, propunerea Comisiei. Cred că trebuie să avem o dezbatere mai degrabă politică și nu tehnică în legătură cu prioritățile, cu noile obiective și faptul că bugetul trebuie să facă față noilor provocări cu care se confruntă Uniunea Europeană. bugetul uh, anual uh, pentru anul acesta este mai important uh, decât oricând. În ce privește plățile, cu toții cred că suntem de acord cu faptul că Parlamentul și-a exprimat îngrijorările care sperăm să fie, de care să se țină cont. Dar trebuie să definim foarte bine uh, teritoriul. Deci uh, Comisia sigur că are o parte de răspundere, dar și statele membre au o parte din responsabilitate pentru că ele sunt cele care derulează programele și uh, ele trebuie să uh, respecte cerințele care uh, vizează programele respective. Uh, Trebuie să rediscutăm felul în care gestionăm bugetul, de asemenea, pentru uh, măsurile în regim de urgență. Nu am discutat suficient despre aceste măsuri. Trebuie să fim activi pe mai multe planuri și cred că bugetul trebuie să fie Uh, să fie o prioritate, deci avem aceste inițiative, inițiativa pentru ocuparea rândul tinerilor, EFSI, uh, uh, apoi schimbările climatice. E o contradicție în ceea ce propune Comisia și ce ne cere Direcția Generală Clima în ce privește cheltuielile pentru a combate schimbările climatice. La fel și în ce privește migrația și apoi asistența umanitară. Uh, toată lumea cere uh, majorări la 1A, 1B, 3 și 4. Uh, va fi o situație spinoasă, dar va trebui să o rezolvăm noi la Parlament. În orice caz, trebuie să ne gândim la ce-și doresc europenii. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, doresc să mulțumesc și eu, raportorului, pentru munca sa. În ceea ce privește multe dintre puncte, sunt într totul de părerea sa și sunt convins de asemenea că grupul politic va susține și împărtășește în mare parte aceeași părere cu dânsul în ceea ce privește aceste puncte. Doresc însă să subliniez că nu sunt de aceeași părere, așa cum au spus unii, că este o problemă a Comisiei dacă bugetul Uniunii Europene prezintă o mare lacună între uh, creditele de angajament și uh, mijloacele de plată disponibile. Aceasta este și o problemă a Parlamentului European, pentru că noi suntem cei care decid, în ultima instanță, un astfel de buget. Deci nu putem să spunem că nu este treaba noastră. Și doresc să atrag atenția asupra unui lucru. Bineînțeles că pentru noi există două posibilități de a închide această lacună. Însă, la acest Parlament se discută mereu numai despre sporirea uh, mijloacelor de plată. Dar cred că ar trebui să discutăm și despre uh, scăderea criteriului de angajament. Ar trebui să avizajăm și acest lucru și cred că uh, ar fi bine să facem acest lucru. Sigur că este important și ne-ar plăcea tuturor să primim acești bani, dar dacă nu îi primim, nu putem să spunem pur și simplu uh, sporim creditele de angajament și nu vom avea banii probabil să putem să onorăm aceste plăți. Aceasta ar însemna lipsă de responsabilitate. Așadar, pe lângă detaliile care sunt bune în mare parte, nu trebuie să pierdem din vedere linia cea mai importantă, linia principală. Lucru pe care l-a uh, subliniat și colegul Inscaier. Trebuie să ajungem la un echilibru între sarcinile pe care trebuie să le îndeplinească Uniunea Europeană. Însă, statele membre trebuie să ne ofere mijloacele să facem acest lucru sau trebuie să spunem că anumite sarcini nu pot fi îndeplinite. Astfel vom, altfel vom avea întotdeauna acest șpagat care ne face nefericiți și nu numai pe noi, în mod special pe cetățenii europeni. Mulțumesc! Jens Geier, foarte pe scurt, pentru concluzii. Ähm, Mulțumesc pentru comentarii, uh, comentariile realizate de către colegi. Sunt uh, bucuros să aud că în ceea ce privește detaliile, sigur că există anumite divergențe, însă în mare parte mergem uh, și gândim pe aceeași direcție în ceea ce privește acest buget. Am puțin timp la dispoziție, de care vreau să profit pentru a atrage atenția asupra unui lucru. Un punct uh, pe care doresc să-l subliniez și care se referă și la ceea ce a spus colegul Kölmel ori. Trebuie să transmitem un semnal clar și să subliniem uh, legătura între revizuirea CFM și uh, negocierile bugetare. Trebuie așadar să tragem un semnal clar cu privire la următoarele operațiuni ale statelor membre și ale uh, Comisiei, care se conturează deja. Acest buget nu trebuie uh, supus unor presiuni suplimentare pe viitor. Instituțiile europene Sigur că trebuie să facă mai mult în cadrul politicii comune de securitate și apărare. Există concordanță în această direcție și sigur că există și consensul că toate acestea trebuie plătite din bugetul european, dar nu există consens cu privire la faptul dacă aceste, această susținere poate oferită prin mijloacele avute până acum la dispoziție. Am senzația că Părerea colegilor este că acest buget este subfinanțat și ultimul lucru de care are nevoie sunt niște cerințe suplimentare care sigur că uh, apar ca urmare a unor necesități politice. Nu pun sub semnul întrebării acest lucru. Însă, o altă, un alt subiect politic a fost introdus în dezbatere și toată lumea este de acord că aceste aspecte trebuie plătite din bugetul european. Și cred că este corect ca membrii ai uh, Comisiei pentru Bugete să spunem clar că dacă statele membre și Comisia sunt de părere că Europa trebuie să facă mai mult în ceea ce privește politica comună de siguranță și apărare, e bine să spunem că nu se poate face acest lucru fără să beneficiem de mijloace financiare suplimentare. Domnul Tarant, cu privire la celelalte secțiuni. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Eu m-am ocupat de celelalte secțiuni. Știți cu toții că e vorba de șapte instituții. Ă, doar 1,4 ă, miliarde de euro, deci ă, nu e o sumă foarte mare, dar aș dori să mă refer la probleme mai mici pe care va trebui totuși să le soluționăm Uh, în acest proces care începe la toamnă. Planurile pentru Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic uh, și Social uh, pun în pericol planul de înființare pentru instituția noastră, ceea ce are implicații bugetare foarte importante. Sunt singurele bugete pe care Comisia le-a redus ceea ce are un impact indirect asupra bugetului Parlamentului. Din punctul meu de vedere, poate că ar fi fost mai uh, ușor să discutăm uh, aceste probleme la timp și nu când se prezintă proiectul de buget. Pentru că acum trebuie să rectificăm bugetul prin uh, scrisori de amendare și nu să folosim procedura bugetară obișnuită. În al doilea rând, în ceea ce privește Curtea Europeană de Justiție, cred că ar fi mai eficient să uh, folosim uh, serviciul de uh, traduceri in-house și să nu externalizăm serviciu de traduceri complicat, e vorba de, de, de traduceri juridice foarte complicate. E un exemplu foarte clar în legătură cu politica diverselor instituții. În unele instituții internalizăm, în altele externalizăm. În orice caz, eu am mare încredere că vom găsi soluții, soluțiile necesare în dezbaterile noastre și aștept cu nerăbdare remarcele colegilor în legătură cu uh, celelalte secțiuni ale bugetului european pe anul uh, viitor. Mulțumesc, domnul Manca. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, raportorului, sunt de acord cu concluziile sale. Aș dori să mai fac doar două observații. În ultimii cinci ani, am redus cu 2500 de persoane personalul din instituțiile europene, cu 5%. Eu cred că Comisia ar trebui să uh, facă față acestui fenomen, deci Curtea de conturi a redus personalul său și apoi externalizează toate aceste posturi, angajează în exterior. Deci, cred că ar trebui să ne gândim și la credibilitatea instituțiilor europene. Va trebui să ne gândim dacă dorim să procedăm așa sau ar trebui să facem lucrurile cum trebuie. O a doua observație legată de Parlamentul European. Am spus mereu că bugetul a fost supraestimat și acum ce facem? Transferăm bani. Chiar anul trecut am spus că rata de indexare va fi mai mică decât uh, cea uh, anticipată și această uh, situație se confirmă și astăzi. Deci cred că ar trebui să dăm dovadă de mai multă seriozitate atunci când ne întocmim bugetul pentru a aduce credibilitate în instituțiile noastre. Domnule Delano, o instituție subcintă, da. Vreau să spun că sunt de acord cu observațiile făcute de către raportorul Tarand în ce privește Curtea de Justiție și Vladimir Manca a spus uh, ce vo, vo, voiam eu să spun în legătură cu această externalizare. Eu aș dori ca interpreții să nu fie externalizați în ce privește Comitetul Economic și Social și uh, Comitetul Regiunilor. Aș dori să insist asupra rolului foarte important al acestor două instituții. În primul rând pentru că am fost membru al Comitetului Regiunilor și știu cât de importantă este această instituție pentru teritoriile noastre. Câteodată particip la reuniunile uh, CESE și știu care sunt așteptările acestei instituții. Trebuie să acordăm importanța acestor uh, așteptări. Sunt de acord cu ce spunea domnul Tarand în legătură cu, uh, cu reducerea creditelor. Mulțumesc. Salut încă o dată tot ce a făcut domnul ce au făcut raportorii noștri Gaier și Tarand. Au făcut o muncă extraordinară. Ne oprim aici. Ne pregătim pentru această bătălie care nu va fi ușoară cu Consiliul și, uh, conform informațiilor de care dispunem, se pare că automat, ca întotdeauna, creditele de angajament și creditele de plată vor fi reduse de către Consiliu. Deci, domnule uh, Gaier, Gaier uh, se exercită o presiune foarte mare asupra recomandărilor pe care le-ați făcut. Trecem la uh, raportul următor, Gaier și Fernandez, proiecte pilot și acțiuni pregătitoare. Cred că um, am putea fi succinți, domnilor raportori, pentru că nu avem prea multe informații, cu excepția numărului de proiecte pilot pentru 2017, dar nu avem evaluarea pe care de obicei o face Comisia, care ne va fi transmisă doar în luna septembrie. Ah, uh, la mijlocul lunii iulie ne va fi transmisă această informație, dar nu vom mai fi aici pentru a lua la cunoștință. Domnul Fernandez. 2000... Mulțumesc frumos, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc domnului Gaier pentru eforturile sale privind bugetul 2017. În ceea ce privește proiectele pilot și acțiunile pregătitoare, evident, ele sunt importante pentru introducerea de noi politici și țin de răspunderea noastră. Noi trebuie să oferim soluții experimentale care să se transforme apoi în programe, în toată puterea cuvântului proiectele pilot și acțiunile pregătitoare trebuie să continue să aibă resurse suficiente pentru a-și atinge obiectivele. Pentru 2017, date fiind marjele disponibile, cred că ar trebui să facem o clasificare corectă în ceea ce privește prioritățile astfel încât să putem continua cu cât mai multe proiecte pilot și acțiuni pregătitoare. Aceasta este o ocazie pentru noi să ne prezentăm ideile. O serie dintre aceste proiecte și acțiuni au fost reușite și trebuie să se transforme în programe. Trebuie să arătăm că suntem implicați, că avem idei despre ceea ce Uniunea Europeană nu finanțează încă, dar ar trebui să finanțeze pentru a avea un instrument util Comisiei și cetățenilor. Mulțumesc frumos, domnul Gheres, domnul președinte. Äh, Cred că voi putea fi și mai subțint decât uh, colegul Fernandes. Avem 321 uh, de propuneri noi în ceea ce privește proiectele pilot și acțiunile pregătitoare. Și dacă este să ne uităm la angajamente, acestea ar fi de cam 487 de milioane de euro. Deci acești bani ar fi necesari. Acest lucru nu se potrivește deloc uh, în bugetul nostru. Așadar, va trebui să ne limităm la acele proiecte pilot și acțiuni pregătitoare, unde în evaluarea comisiei uh, este menționat un A sau un B. Și chiar și aceasta ar însemna prea mult. Nu știm uh, cu exactitate acest lucru, pentru că această evaluare ne va parveni abia săptămâna viitoare, dacă sunt corect informat. Atunci, fiecare dintre noi vom putea să o analizăm, dar înainte de vacanța de vară nu vom mai avea ocazia să discutăm despre aceste lucruri. Ținând cont de întrebarea acțiunilor suplimentare, a atribuțiilor suplimentare, a priorităților și a, a uh, pregătirii pentru anumite programe, precum și în contextul rezervelor bugetare, atrag atenția asupra programului pilot despre care tocmai am vorbit, care va costa 25 de milioane și o întrebare retorică, oare merită? Și ținând cont de buget și de constrângerile sale, acesta merită dacă am avea proiecte și am putea finanța și alte proiecte în valoare de 90 milioane care se găsesc deja în portofoliul nostru de proiecte. Si la comisie tient au 25... Mulțumesc. Uh, nu știu dacă um, Comisia ține la cele 25 de milioane în uh, domeniul cercetării pentru apărare și uh, ea trebuie să țină seama și să fie de acord cu faptul că ele sunt în afara cotei obligatorii. E un lucru asupra căruia trebuie să insistăm. Altfel nu vom putea face nimic. Însă proiectele pilot și acțiunile pregătitoare sunt uh, micul, mica pârghie lăsată la, la dispoziția Parlamentului pentru a arăta că avem o adevărată valoare adăugată. Domnul Dupre. Foarte pe scurt, domnule președinte. Mă alătur și eu reflexiilor domnului raportor uh, numărul uh, de propuneri este o demonstrație extraordinară a creativității Parlamentului, la care participă toate grupurile, iar grupul meu a participat la 43 din aceste propuneri, nici mai mult, nici mai puțin. Am câteva reflexii. Nu am considerat niciodată că cele 25 de milioane considerate de, uh, solicitate de comisie fac parte din pachetul de proiecte pilot. Se numea proiect pilot, dar nu m-am gândit că vin de acolo. Deci nici nu se pune problema ca aceste 25 de milioane să figureze în pachetul proiectelor pilot. 2 nu trebuie să, dată fiind uh, abundența alegerii, nu ar trebui să ne punem, pe baza evaluării făcute de comisie, comisie un criteriu, adică să reținem dinainte proiectele uh, clasificate ca fiind cele mai bune va fi destul de dificil să ne oprim doar la o parte din proiectele clasificate A, date fiind cât de multe sunt. Deci aș vrea să știu care este procedura pe care o va propune raportorul. Dacă nu, dacă nu avem o serie de criterii, o să alegem la întâmplare. Președintele, dar poate ar trebui să verificăm conformitatea cu obiectivele prioritare pe care le-am prestabilit adică să existe o coerență perfectă între prioritățile exprimate în recomandările raportorului general, care transpun consensul grupurilor politice și acesta să fie unul dintre factorii de selectare a proiectelor, conformitatea cu obiectivele prioritare. Foarte bine. Cred că ne putem opri aici, dragi colegi, să trecem la punctul următor, îi dau cuvântul domnului Cristoforu pentru Fondul de Solidaritate. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, raportor pentru aviz în ceea ce privește Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene. Este un fond foarte important pentru țările Uniunii Europene. El a fost creat în 2002 pentru a face față catastrofelor naturale 69 de catastrofe în 24 de țări. Atâta a acoperit acest fond cu o sumă de 64 de milioane. În 2014 procedurile s-au îmbunătățit, au făcut câteva schimbări care au facilitat uh, funcționarea acestui fond. La inițiativa noastră, de altfel, se poate acorda un avans rapid uh, de 10% din suma considerată oarecum necesară. Însă, din păcate, problema este că timpul prevăzut pentru plata finală este foarte, foarte lung, ceea ce pune probleme. De asemenea, există o problemă de nomenclatură în ceea ce privește catastrofele regionale care nu au fost acceptate fiindcă nu respectă anumite criterii. Singurul criteriu care există în prezent este că aceste catastrofe la nivel regional trebuie să reprezinte 5,5% din produsul intern brut al regiunii. 1,5%, am cer scuze, din produsul intern brut. Însă, uh, e nevoie de un decalaj de 0,6% din PIB. De exemplu, în țara mea am avut uh, dezastre care au costat 50 uh, sau 60 de milioane. Însă, pentru despăgubiri, e nevoie de catastrofe, de incendii de pădure, de exemplu, care să depășească valoarea de 100 de milioane. Deci această limită nu este potrivită pentru țările mici. Nu e nevoie să ne rugăm pentru catastrofe mai mari pentru a putea fi de, uh, compensați, nu mi se pare corect. Bien. Y a-t-il des observations Văd că sunt mici observații, dragi colegi. Îi mulțumesc uh, colegului Cristoforu pentru prezentarea pe care ne-a făcut-o și observația foarte judicioasă, de altfel, că este arbitrară fixarea unei sume minime care ar putea fi o încurajare de, pentru a depăși limita de 100 de milioane pentru a putea fi um, compensați. Așadar, am putea reveni la ideea procentajului. Văd că nu dorește nimeni să intervină. Atunci am câștigat timp. Aceasta arată că uh, colegul nostru raportor a exprimat ceea ce uh, simte fiecare dintre noi. Precizez că amendamentele trebuie depuse până mâine la prânz, apoi la 1 septembrie vom uh, adopta avizul în 8 septembrie, Comisia Regii se va pronunța și ea pe marginea raportului, care va ajunge în plenară în octombrie. Aux ajustements et sur, euh, aux modifications à trecem la modificările și ajustările aduse cadrului instituțional al Uniunii Europene, Domnul José Manuel Fernandez va fi raportor. Vreau doar să vă reamintesc că în urma votului Brexit ni s-a părut potrivit să mergem înainte și să permitem Parlamentului European ca din luna octombrie să se pronunțe pe trei proiecte de raport care reprezintă un pachet, raportul Beres Boghet, de care am vorbit ieri seară și vom vorbi din nou în această dimineață, după ora 11 și jumătate, apoi raportul Brock-Bresso și raportul Verhofstadt. Se prevede ca aceste trei rapoarte să ajungă în sesiunea plenară luna octombrie și trebuie să ne asigurăm că există o coerență totală în orientările adoptate de fiecare dintre aceste rapoarte pentru a asigura contribuția Parlamentului European, care trebuie să fie lider în dezbaterea privind evoluția instituțiilor și guvernanța instituțiilor europene. Se știe, de pildă, că Eurogrup uh, își asumă o autoritate, fiindcă pentru prima dată va putea da și sancțiuni și pentru a-și uh, exercita această autoritate, cred că și uh, comisarul a vorbit în acest sens, rata sancțiunilor va fi de 0%. ceea ce e cu totul remarcabil. Domnul Fernandez? Da, domnule președinte, nu o să intru în această dezbatere fiindcă ar trebui să întreb care sunt statele membre care au fost primele să nu respecte, care nu au respectat regulile. Una dintre țări e Franța, cealaltă e Germania și nu au, avut, nu au primit nicio sancțiune, nici măcar sancțiune zero. Vă reamintesc de asemenea o frază, cineva foarte important a spus că Franța nu a fost sancționată pentru că e Franța. Și dacă ne bazăm pe principiul legalității, am putea spune că fiecare țară și fiecare țară nu poate fi sancționată. Dragă Jose Manuel, intervine domnul președinte, am spus asta pentru a relua ceea ce spuneam ieri seară, și anume că avem un regulament de coproprietate asupra euro care a fost uh, încălcat, în special de Franța și de Germania în anii 2000 și nu au existat niciodată sancțiuni. Deci trebuie să știm că există sancțiuni, dar sunt sancțiuni zero, cu cotă zero, adică trebuie să punem în uh, practică în o guvernanță a zonei euro. Uh, eu nu înțeleg concluziile în aceeași uh, direcție ca și domnul președinte și o să trec la subiect, fiindcă ar fi o dezbatere foarte interesantă. Chiar și o sancțiune zero e tot o sancțiune și poate avea consecințe negative. Nu o să intru în detalii în acest sens. Dar la portugalia franța a fost 1-0. Uh, da, Portugalia-Franța a fost 1-0 și m-a bucurat foarte mult acest uh, scor. Am fost chiar pe stadion. A fost 1-0 foarte bine meritat. Să nu intrăm în această dezbatere, spune domnul președinte. Acestea fiind spuse, voi trece la limba portugheză, spune domnul Fernandez. Calendarul a fost accelerat întreaga idee a fost ca acest raport să fie tratat cândva în octombrie cu prezentarea poziției inițiale ei bine, i-aș invita pe colegi să participe, dar văd că nu prea sunt mulți dintre ei aici. Par să se fi dus la alte reuniuni unde se votează. Însă am vrut oricum să invit pe colegi să își aducă um, fiecare contribuția. Iar eu uh, fac apel la ceva foarte simplu. Există o serie de provocări cu care se confruntă Uniunea Europeană. Unele dintre ele um, sunt constante, altele s-au intensificat în ultima perioadă. Globalizare, schimbări climatice, presiuni migratorii, lipsa resurselor naturale. Sunt toate probleme de durată cu care ne-am tot confruntat și obiectivele rămân și ele aceleași. locuri de muncă, creștere, cercetare, combaterea sărăciei, combaterea schimbărilor climatice. Și aceste obiective rămân constante. Strategia Europa 2020, vă am eu să spun, nu o să se anuleze în 2020. Ea trebuie să aibă continuitate. Trebuie să tratăm aceste provocări în continuare. Avem nevoie de o creștere inteligentă, inclusivă și durabilă. Și pentru a atinge aceste obiective, avem nevoie de resursele necesare. Și aici este prima mea idee, dimensiunea bugetului. 1% din PNB nu este suficient pentru a ne atinge obiectivele. Apoi avem nevoie de o coordonare a bugetului european cu bugetele naționale, astfel încât să creăm sinergii și să ne atingem cu adevărat obiectivele. Și în ceea ce privește lipsa de resurse, mă refer aici la resurse financiare, avem nevoie de resurse proprii reale. nu e doar pentru că ne-o impun uh, tratatele, ci pentru că e o necesitate. Și sperăm cu siguranță uh, la o contribuție a grupului la nivel înalt pentru a atinge acest obiectiv. Și responsabilitatea este o dimensiune cheie. Atunci când Statele, Unite, statele membre se angajează să facă ceva, atunci când statele membre și Comisia ajung la acorduri pe care doresc să le îndeplinească, atunci trebuie să își respecte angajamentele pe care și le-au asumat. Iar respectarea acestor amendamente include și respectarea cadrului financiar multianual. Și aici intră în discuție flexibilitatea. Resursele nefolosite care au rămas la sfârșitul fiecărui an nu trebuie să se piardă. Aceste resurse trebuie să intre în bugetul pe anul următor, ceea ce înseamnă că ne vom putea respecta angajamentele în proporție de 100%, iar apoi, în ceea ce privește plățile, Trebuie să ne asigurăm că ele se efectuează și că valorile lor sunt corecte. Un lucru care mie mi se pare evident este că, într-o situație de urgență, dacă se produce un eveniment extraordinar, atunci ai nevoie de resurse extraordinare la dispoziție. Și aici toată problema plafoanelor stabilite de CFM intră în discuție. Avem instrumente speciale disponibile dar le vrem doar uh, dacă uh, le vrem doar în contextul în care ele vin peste plafoanele impuse de CFM. Asta nu este întru totul uh, în linie cu poziția Consiliului. Sigur, poziția noastră este absolut corectă. Dacă ar fi în cadrul plafoanelor, n-ar fi instrumente speciale, ar fi în cadrul CFM, dar nu, ele vin în afara cadrului financiar multianual. Și un alt lucru îmi este foarte clar. Surplusul bugetar trebuie folosit în anul următor. Mai este o idee pentru care ne-am tot luptat. Unitatea bugetară și metoda comunitară. Este absolut inacceptabil ca, de exemplu, în acest moment să se acorde un privilegiu acestor trust funds și altor instrumente ad hoc care sunt în afara bugetului. Și aici trebuie să se implice Parlamentul. Înțeleg că este o cale de a păstra bugetul în jurul cifrei magice de 1% din PNB, Deci se spune că e 1% și dacă se depășește, atunci e ceva uh, interguvernamental, uh, se aplică regulile uh, guvernamentale și așa mai departe. Mecanismul pentru ajutorarea refugiaților din Turcia. Ei bine, contribuțiile statelor membre nu țin seama de deficit, dar dacă statele membre vor să-i ajute pe refugiați prin bugetul european, atunci se pune la deficit. Deci, regulile diferă în funcție de natura instrumentului, dacă e unul ad hoc creat în afara CFM sau unul normal care se bazează pe metoda comunitară. Mai sunt și alte aspecte importante pe care ar trebui să le aduc în discuție. Simplitatea și transparența. Când vorbesc despre simplitate și transparență, sunt lucruri, mă refer la faptul că sunt lucruri care trebuie să fie înțelese. Finanțele sunt foarte complicate, dar simplitatea și transparența ar, pune, ar trebui să pună capăt diverselor forme de compensări să zicem că uh, statele membre fac o contribuție la bugetul Uniunii Europene și 66% din aceasta li se returnează. Ar trebui să spunem mai degrabă că acești bani ar trebui folosiți, nu doar aduși ca și contribuție. Uh, și atunci toate contribuțiile s-ar baza pe contribuțiile net, nu pe baza ceea ce se returnează. Așadar, toate aceste aspecte sunt importante pentru Comisia pentru Bugete și acesta este contextul în care vin cu următoarea sugestie. Iată așadar care sunt observațiile mele inițiale, aștept cu nerăbdare participările colegilor. Uh, este un raport la care nu mă aștept să începem să lucrăm imediat, dar uh, trebuie să accelerăm lucrurile. Mulțumesc, José Manuel, spune domnul președinte, Patricia Salin. Hvala predsedujoči za besedo. Hvala tudi kolegu Fernandešu za poročilo. Mulțumesc, aș dori să mulțumesc și eu domnului Fernandes pentru faptul că ne-a prezentat acest uh, aviz și posibilele evoluții și ajustări instituționale uh, pe anul 2016. Sunt în totul de acord cu el. Într-adevăr, suntem în fața unor provocări importante, nu numai în ceea ce privește migrația și cred că este îngrijorător ceea ce se întâmplă în rândul uh, tinerilor vis-a-vis -vis de șomaj, Cam 7 milioane de tineri nu au loc de muncă. Am discutat despre resursele proprii și tot discutam de ceva vreme. Aceste resurse trebuie identificate și încă nu am găsit un răspuns corespunzător. Avem uh, ocazii importante în prezent. Astăzi ne vom întâlni cu domnul Monti, președintele grupului uh, de înalt nivel uh, pe resurse proprii și abia aștept să discutăm uh, despre aceste lucruri cu dânsul. Cred că îngrijorările bugetare au legătură și cu Brexitul la modul general. Regatul Unit, cam în 2 ani, va părăsi Uniunea Europeană și ținem cont că, Uniunea, că Regatul Unit plătește cam 5 miliarde de euro la bugetul european uh, anual și acesta va avea consecințe asupra bugetului european. Aș vrea să știu cum ne vom pregăti pentru aceasta, dacă au fost amizajate măsuri pentru a răspunde la această situație sau uh, dacă anumite sume pe proiecte vor fi reduse respectiv dacă acești 5 miliarde de euro vor fi compensați prin utilizarea unei chei de distribuție pentru statele membre care vor contribui cu sume mai mari la bugetul european. Sigur că nu aceasta este singura soluție posibilă. Dacă cheia de distribuție nu se va confirma la nivel european, cred că acest subiect ar trebui discutat acum, chiar dacă este ceva ce este menționat uh, într-un alt context temporal, 2016-2017, e bine, eu cred că trebuie să reacționăm rapid. Un alt motiv de îngrijorare al meu are legătură cu indicatorii economici în Uniunea Europeană, care sunt în scădere. Și cred că este nevoie de asemenea de reducerea uh, bugetelor naționale, care reprezintă o consecință, și statele membre plătesc astfel mai puțin la bugetul european. În contextul fiecarei crize economice, trebuie să facem față corupției în ceea ce privește, de exemplu, evaziunea fiscală, care crește în asemenea condiții, și, de asemenea, uh, anumite active sunt uh, ascunse. Trebuie să ne gândim și la proiectele individuale, pentru că modificările economice au fost deja prevăzute și toate aceste lucruri pot fi calculate dinainte. Sper că prognoza mea nu este mult prea pesimistă, dar acestea sunt aspecte importante cu care ne vom confrunta pe viitor. Mulțumesc, domnul Delano. Domnule președinte, sunt în general de acord cu ce a spus colegul Fernandez, trei aspecte mai ales importante. Amânarea sau reportarea excedentelor este un exemplu în care banii se întorc în buzunarul contribuabililor și nu în cele al colectivităților locale și e bine asta. Apoi convergența și situațiile de urgență, deci neprevăzute, însă uneori și prevăzute. Mă gândesc de pildă la ocuparea tineretului. Trebuie să fie considerat ca o urgență acesta. Al treilea aspect, unitatea bugetară. este important să analizăm toate aceste aspecte. Sunt de acord cu toate trei, toate cele trei. Apoi acea coproprietate a monedei euro este un fel de asociație de locatari în care nu poți să faci nimic, nicio renovare, nu poți nici măcar să băruiești casa scării și de aici, uh, întotdeauna, ideea pe care a susținut-o mereu și anume un adevărat guvern al zonei euro. Domnul Kölmel. Mulțumesc, uh, domnule președinte. În primul rând, aș dori să îl felicit pe domnul Fernandez pentru victoria țării sale la campionatul european de fotbal. Spre deosebire de fotbal, unde se poate întâmpla ca atunci când uh, fără arbitrul să nu mai conteze decât rezultatul și tot ce are de-a face cu jocul devine trecut și asta a fost, e bine, asta ne distinge de toate uh, dilemele politice pe care le discutăm aici. Aici o decizie nu este pur și simplu o decizie și atât și viața merge mai departe. Întotdeauna reflectăm la ceea ce s-a întâmplat. Și Așa cum ați spus și noastră, domnule președinte, într-un mod foarte plăcut, atunci când există anumite reguli, anumite regulamente cu privire la sancțiuni, de exemplu, dacă anumite prevederi contractuale nu sunt respectate și acestea nu sunt respectate pe termen lung. Ei bine, atunci nu numai acest uh, unic acord, unic contract este uh, afectat, ci întreaga construcție a Uniunii Europene. Și dacă se prezintă o justificare de genul, da, cândva s-a făcut o greșeală și acum facem în permanență greșeli în continuare, cred că ar trebui să spunem că aceste acorduri sunt într-adevăr printate pe hârtie undeva, dar ele de fapt nu mai există. Aceasta este o problemă esențială o mare problemă atunci când vorbim despre structura instituțională a Uniunii Europene, de exemplu. Și când facem asta, cred că în calitate de comisie bugetară, care suntem direct afectată, avem un cuvânt de spus și ar trebui să ne asigurăm că structurile sunt simple, clare și transparente. Și în ceea ce privește bugetul, acest lucru nu se întâmplă. Cu excepția unor experți, nimeni nu înțelege nimic. S-a spus că întrebarea uh, plăților nete și brute nu sunt inteligibile pentru multă lume. Și dacă este să mai și discutăm despre asta, nu, e, nu se întâmplă pur și simplu că din brut scazi netul și dintr-o dată ai un rezultat. Comisia Europeană calculează într-o manieră complicată și alte servicii care sunt uh, oferite de alte instituții. Deci, întregul calcul este foarte complex și complicat. De aceea, cred că cu o asemenea ocazie ar trebui să avem suficient curaj și să spunem, haideți ca împreună să reflectăm la modalitatea în care am putea să simplificăm structura din perspectivă bugetară. Are sens, de exemplu, ca Germania, care este contribuabilul net cel mai mare, și îmi asum acest lucru, mi se pare uh, un lucru corespunzător. Este normal ca Germania să vină cu cele mai mari contribuții către bugetul Uniunii Europene. Dar să luăm 30 de miliarde de euro pe care noi transferăm uh, la Bruxelles anual și anual primim 14 până la 16 uh, miliarde înapoi. Mă întreb atunci, de ce nu transferăm mai puțin către Bruxelles și a, să anticipăm anumite programe? Asta ar uh, oferi mai multă transparență și ar fi mai clar cine finanțează ce. Deci nu mă interesează în acest moment, când spun asta, să reduc contribuțiile. Nu! Uniunea Europeană are nevoie de aceste contribuții, dar trebuie să ne asigurăm că se realizează o simplificare. Și, de exemplu, un uh, fermier, un țăran din uh, Pădurea Neagră, care va primi o subvenție prin intermediul unei, uh, unui program european, acest lucru, de ce trebuie reglementat de aici, de la Bruxelles, și nu poate fi reglementat la nivel regional? Sau federal în Germania. De aceea cred că ar trebui să mai simplificăm lucrurile pe aici, pe acolo. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu văd pe altcineva să dorească să intervină în ce privește bugetul, unitatea bugetară. Cred că ar fi aici un lucru de spus. Săptămâna trecută v-am prezentat o diagramă din partea secretariatului și cred că este extrem de confuz ce se întâmplă. Este o dispersare totală între fonduri de garanție, mecanisme speciale, instrumente de tot felul, facilități bugetare și alte fonduri fiduciare. E complet haotic. Iar în democrație, regula fundamentală spune că cetățenii trebuie să înțeleagă ce este bugetul. Bugetul trebuie să fie lizibil, să fie ușor de înțeles. În caz uh, contrar, iarăși o să ne trezim cu alte referendumuri extrem de aspre la adresa UE. Problema UE este că ea nu vorbește, nu se adresează cetățenilor UE și miniștrii se întâlnesc între ei foarte frumos și când ajung la Bruxelles n-au, nu pot fi controlați democratic de parlamentele lor, nici Parlamentul European nu îi poate controla. Se înțeleg între ei, nu există procese verbale, nu se poate să continuăm în acest mod. Domnule Fernandes, în concluzie, ce ziceți? Eh, Sunt recunoscător pentru toate sugestiile care au fost făcute. Sper că mi le viți eh, trimite pe toate înainte să eh, realizez primul proiect de raport. Încă mai avem timp pentru a analiza toate propunerile modificările, compromisurile. Dar cred că este foarte important că am avut uh, acest prim schimb de opinii și observ că există un consens larg în această comisie. Mulțumesc! Mulțumesc! Ne oprim uh, câteva minute și ne întoarcem atunci când ni se va alătura și Mario Monti, președintele grupului de înalt nivel privitor la resursele proprii. Thank you. Mes chers collègues, je vous invite à regagner vos places, s'il vous plaît. Dragi colegi, vă rog frumos să revenim. Vreau să l întâmpin aici cu multă căldură pe domnul uh, ministru fost ministru Mario Monti, președintele grupului de înalt nivel privitor la resursele proprii de care ar putea să se bucure bugetul UE. E o comunicare pe care o așteptam cu toții. Ar fi putut să intervină chiar și mai devreme, însă contextul nu m-a permis așa ceva. Mă bucur că Mario Monti este în această dimineață împreună cu noi. Domnia sa o să ne prezinte perspectivele. Există, de asemenea, scadențe importante în luna septembrie, întâlnirea cu parlamentele naționale și îmi permit să insist asupra importanței acestor întâlniri, reuniuni, nevoia, așadar, de a reclădi relațiile noastre cu colegii din parlamentele naționale, pentru că pasul important de făcut pentru a avea resurse proprii presupune o înțelegere și o încredere de pline între Parlamentul nostru și Parlamentele Naționale. Domnule Mario Monti, aveți cuvântul. Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație. sprijinul și atenția dovedită de Parlament și mai cu seamă de Comisia dumneavoastră au fost absolut esențiale atunci când am început munca noastră și când am înființat grupul pentru resursele proprii. Acest sprijin va fi de asemenea important pentru continuarea lucrărilor noastre în condițiile politice care se vor profila în, după cele două etape pe care le-ați menționat, domnule președinte, și pe care și noi le așteptăm cu nerăbdare, conferința interparlamentară în septembrie și apoi raportul final al grupului nostru prevăzut spre a fi dat publicității la sfârșitul acestui an. Vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație și profit de această ocazie pentru a spune că apreciez foarte mult sprijinul renoit nouă de către Parlamentul European și exprimat săptămâna trecută în cadrul rezoluției referitoare la revizuirea post-electorală a cadrului financiar multianual 2014-2020. Ați cerut în această rezoluție un raport final ambițios din partea grupului nostru pe resurse uh, proprii până la sfârșitul acestui an și noi suntem pe deplin angajați în acest sens și să vă dăm acest raport la timp, respectând astfel mandatul care ne-a fost conferit de către cele trei instituții. Cred cu tărie că timpul generos acordat grupului nostru pentru a-și aprofunda analiza a fost foarte benefic din trei motive. Deși cu toții suntem obișnuiți acum să avem o mentalitate și o gândire de urgență în politica noastră europeană, uneori să ai timp mai mult la dispoziție este foarte benefic și așa s-a și întâmplat cu grupul nostru. În primul rând, ni s-a acordat șansa de a avea o gândire matură și consensuală. Apoi, mulți experți universitari și membrii unor think tank-uri au putut să contribuie la aceste eforturi de analiză și reflexie și, în sfârșit, mi s-a permis să uh, luăm notă de evoluțiile permanente și uh, pline de provocări la care asistăm actualmente. Câteva aspecte legate de ultimele două elemente menționate. Printre multele contribuții primite de noi și care sunt disponibile pe site-ul web al grupului nostru de înalt nivel, avem un studiu extern comandat în numele grupului privitor la potențialul și limitările unei reforme a bugetului și finanțării europene. Acest studiu intră în amănunte în ceea ce privește posibilele reforme pro-resurse proprii, evaluând uh, resursele actuale, precum și alte îmbunătățiri legate de raportul cheltuieli și plăți. Apoi, diversele pachete sunt discutate pe fond. De asemenea, în raport sunt prezentate analize foarte interesante și complexe privitoare la viitorul finanțelor europene din partea experților germani. De anul acesta sunt datele, acoperând multe aspecte de la finanțarea acelor bunuri publice până la uh, o definiție actualizată a subsidiarității pentru finanțarea europeană, precum a, și alte aspecte legate pe, de, de impozitul pe electricitate sau uh, pe a, uh, carburanți. În sfârșit, uh, multe contribuții individuale au participat la munca, la activitățile noastre. Fostul sau fosta președinție olandeză ne-a sprijinit foarte mult în acest demers. Mai cu seamă când vine vorba de legătura dintre reforma veniturilor și cea a cheltuielilor, două fațete, știm bine, ale aceleași provocări, și anume aceea de a adapta mai bine bugetul european la provocările viitorului. Toate aceste contribuții au fost cu atât mai valoroase, mulțumită faptului că ele au intervenit totuși într-un concept, într-un context foarte plin de turbulențe și de crize pe care continuăm să îl traversăm și astăzi, atunci când grupul și-a început al lucrările în prima jumătate a anului 2014, atmosfera Uh, în mod foarte clar nu era marcată de discuții generale fundamentale, cum ar fi funcționarea bugetului sau referitoare la noi răspundere asumate pe plan european. Însă criza financiară care s-a prelungit, precum și criza refugiaților care s-a permanentizat, au schimbat aceste percepții, pentru că ele au arătat cu claritate ce lacune mari există în anumite poetici ale noastre și astfel, domnule președinte, data limită pentru raportul nostru a fost fixată anul trecut, la jumătatea anului. Dacă atunci ar fi fost ea într-adevăr fixată și definitivată, am fi avut probabil un raport mult mai clasic, poate nu așa de valoros, dar poate, dacă l-am fi prezentat atunci raportul, deci anul trecut, am fi putut, poate, să precizăm la timp gradul de urgență și numeroasele probleme cu care se confruntă se confrunta Europa atunci și, în mod inevitabil, am continuat și am aprofundat această reflexie, cumva în mod uh, contraintuitiv și am aprofundat uh, rădăcinile structurale ale acestui buget european care se profilează, el va trebui să fie diferit acum și astăzi, așa cum Uniunea Europeană nu va mai semăna cu cea pe care o cunoșteam înainte de problemele uh, și obstacolele pe care dintr-o dată le-am constatat recent mai mult ca oricând, anul trecut, toată lumea, guvernele naționale, parlamentele naționale, Consiliul și Comisia, au considerat că era important să ne întoarcem la noțiunea de bun public european, care noțiunea a fost cam lăsată deoparte în ultimii ani și undeva a plutit într-un spațiu marginal și cu toții știam că Uniunea Europeană va fi mai devreme sau mai târziu chemată să spună care este plus valoarea sa reală, însă cumva noțiunea de bun public a fost cumva ă, lăsată deoparte, după cum spunem, ea concentrându-se foarte mult sau societatea fiind concentrată pe bunăstarea individuală, uh, și pe ușurarea poverii fiscale atunci când se putea, cu obiective cum ar fi reducerea sărăciei, în detrimentul bunului public care, european care nu poate să fie decât european. Deci această chestiune e bine, re, devine una de actualitate. Security. Stabilitatea financiară, securitatea internă și externă care sunt uh, tot mai greu de tratat diferit, calitatea mediului înconjurător cu un acord uh, global obținut la Paris, la conferința părților COP21 pentru a combate schimbările climatice, în care Parlamentul European a avut uh, un, jor, un rol foarte important de jucat. Toate acestea sunt provocări de care depinde supraviețuirea Uniunii Europene, dar nu numai supraviețuirea sa, ci și bunăstarea și securitatea cetățenilor noștri. În orice caz, mai mult uh, în viitor decât în urmă cu un an. Sigur că nu e, necesar, nu e nevoie să fii <laughs> un expert uh, pentru a-ți da seama că bugetul european, așa cum arată el astăzi, nu este suficient pentru a face față acestor provocări. Și deci, uh, noi suntem pentru o reformă ambițioasă a bugetului european. Eu aș schimba chiar formularea ce am crezut noi că în urmă cu un an era un buget ambițios, s-ar putea ca în prezent să fie strictul necesar pentru o finanțare adecvată a Uniunii Europene și pentru bugetul european uh, în ce privește uh, cheltuielile și uh, veniturile. Deci, realitatea ne-a obligat să ne ridicăm ștacheta. Mandatul nostru Uh, vizează veniturile și noi vom furniza recomandări, mai ales în ce privește veniturile, dar am dorit să subliniem că ambele reforme trebuie să fie înfăptuite în paralel, în același timp. Există surse posibile de venituri care pot fi orientate pentru a aduce bani la bugetul european și pentru a crea uh, stimulente pentru noi politici europene, mai ales în domeniul transportului, mediului, a stabilității financiare și în alte domenii. De asemenea, există și venituri care provin din alte politici europene care uh, pot fi care sunt importante, dar care nu ajung la bugetul european și care sunt uh, trimise înapoi la bugetele naționale uh, în urma unor uh, ecuații complexe. Cred că ar trebui să adunăm toate aceste venituri și să ne gândim dacă este modul cel mai eficient uh, de a continua. Am discutat uh, toate aceste chestiuni uh, până acum și următorul jalon important în activitatea noastră va fi să discutăm aceste aspecte, cele mai importante dintre ele, cu reprezentanții parlamentelor naționale în 7-8 septembrie aici la Parlamentul European. Și, bineînțeles, cu uh, reprezentanți ai instituției gazdă Parlamentului European. O să mă refer uh, puțin la această conferință care reprezintă un moment uh, politic, instituțional și psihologic foarte important. Știți că scopul Uh, conferinței e să asociem parlamentele naționale la reflexia noastră din motivele pe care, domnule președinte, le-ați menționat uh, în discursul introductiv. Pentru, în trecut, uh, din păcate, parlamentele naționale au fost neglijate în fazele timpurii ale dezbaterilor și au fost implicate doar atunci când li s-a acordat un rol specific, de exemplu, atunci când s-a ratificat decizia cu privire la resursele proprii. Faptul că Grupul, grupul pe care îl uh, prezidez este interinstituțional, în timp ce astfel de uh, decizii sunt la latitudinea guvernelor, necesită o dezbatere mai vastă. Mm, înainte, am spus că acest proces uh, a funcționat foarte bine cu uh, mediul academic, Uh, însă, o astfel de conferință trebuie să permită și parlamentelor naționale să-și asume răspunderea și să se implice în această dezbatere cu privire la uh, finanțarea Uniunii Europene pe viitor. Ceea ce ne va permite nouă, grupului nostru, să ținem cont de, um, de, de, pre, de, de preocupările lor în raportul nostru final. Și deci am uh, structurat conferința în trei dezbateri am trimis uh, o notă participanților, o notă explicativă în care prezentăm uh, temele care vor fi uh, dezbătute. Iată care sunt cele treme teme ale conferinței și ale dezbaterilor respectiv. 1. Care este rolul sau rolurile pe care bugetul european ar trebui să-l joace în finanțarea publică europeană? Numărul 2. Surse noi de venituri pentru Uniunea Europeană. Întrebare uh, ce funcționează și ce ar trebui să se schimbe și a treia dezbatere, o coerență mai mare între bugetele uh, european și naționale. Cum putem coopera mai bine împreună? E o invitație deschisă în atenția colegilor dumneavoastră din parlamentele naționale am, am uitat că și eu fac parte dintre ei. Deci vom avea acest dialog uh, uh, concret. Participarea Parlamentului European la această conferință este, bineînțeles, foarte importantă. Doar dumneavoastră, doamnelor și domnilor, în calitate de eurodeputați și uh, parlamentarii naționali vor, uh, vor primi cuvântul. Bineînțeles, împreună cu Uh, invitații la această conferință. Dezbaterile uh, vor uh, asocia parlamentari naționali și membrii din grupul nostru vor prezenta în introducere fiecare din tema celor trei dezbateri. Dacă doriți să participați, am lansat și o pagină internet pe care documentele discutate de grupul la nivel înalt cu ocazia reuniunilor sale și a declarațiilor de presă, a rapoartelor uh, universitare și uh, altor documente uh, sunt disponibile. Și, bineînțeles, că vă putem trimite și adresa acestei pagini internet. Cu permisiunea dumneavoastră, domnule președinte, aș dori să mai spun câte ceva în legătură cu viitorul grupului la nivel înalt. Uh, după ce grupul uh, va fi publicat raportul său final. Ar dori să mă refer la faptul că grupul nostru se va mai reuni uh, de câteva ori în lunile septembrie și octombrie pentru a discuta conținutul raportului în uh, detaliu. Scopul nostru, bineînțeles și în urma interacțiunii cu parlamentele naționale, e să prezentăm raportul final la începutul lunii decembrie. Acesta este obiectivul nostru, sau cel mai târziu la mijlocul lunii decembrie, în funcție de uh, disponibilitatea instituțiilor. Grupul a fost creat de comun acord de către, de către cele trei instituții și uh, s-a uh, întâlnit la Strasburg cu cei trei președinți. Recomandările raportului final uh, vor fi trimise celor trei președinți și, bineînțeles, și președintelui Consiliului European și nu doar președintelui Consiliului. Bineînțeles că, cu mare plăcere, vă voi prezenta raportul când mă veți invita. Împreună cu serviciile dumneavoastră am încercat să găsim uh, câteva date pentru ca în zilele următoare să obținem o decizie în legătură cu uh, fixarea unei date în luna decembrie pentru a prezenta raportul nostru. Vom vedea când vom uh, găsi această dată. Așa cum se prevede în mandatul grupului, Comisia Europeană va trebui să evalueze recomandările finale ale raportului nostru și va trebui să decidă dacă intenționează să vină cu o propunere legislativă cu privire la, propriile, la resursele proprii. Deci după, cele, după ce cele trei instituții ne vor fi Uh, încredințat acest mandat de a aduce un proces de reflexie îndelungat în numele lor, prerogativele se vor întoarce la instituția care încă are monopolul în domeniul inițiativelor legislative, respectiv Comisia Europeană. Și Comisia va trebui să decidă dacă intenționează să facă o propunere legislativă cu privire la resursele proprii urmările în celelalte instituții, sigur, sunt la latitudinea acestora și sunt convins că vă veți aduce contribuția la uh, urmările uh, raportului nostru. Uh, nu știu dacă mai am 3-4 minute, domnule președinte, la dispoziție în acest caz. În încheiere, aș dori să mă refer la două aspecte care au devenit foarte importante Uh, în acest domeniu al uh, finanțelor europene și care au figurat și în preocupările uh, exprimate săptămâna trecută în rezoluția sa de către Parlamentul European. Am discutat aceste chestiuni la grupul nostru și vor face parte și din raportul nostru final. Prima preocupare sau prima chestiune se referă la legătura între sursele de venit și politicile europene. Și a doua chestiune E o preocupare majoră atât pentru dumneavoastră cât și pentru noi. Este vorba de um, această proliferare, să spunem, această uh, înmulțire a instrumentelor finanțate în mod ad hoc. În legătură cu prima chestiune, legătura între sursele de venit și politicile europene. Ea are legătură și cu dezbaterea cu privire la plusvaloarea europeană și bunul public european. Cu toții știm că e greu să evaluăm astfel de uh, concepte și nu le putem uh, măsura în mod cantitativ. Beneficiile Uh, apartenenței la piața unică e un exemplu greitor în acest sens. Uh, domnule președinte, doamnelor și domnilor, adesea în viață ajungem să punem preț pe lucruri după ce le pierdem. Sau când uh, s-ar putea să le pierdem în viitorul apropiat. Și avem uh, o ilustrare foarte grăitoare a uh, pieței unice prin eforturile imense uh, depuse de către un stat membru care părăsește Uniunea Europeană pentru a menține cât de mult cu putință beneficiile apartenenței la piața unică. Sigur că nu e de răspunderea noastră, dar ne putem imagina cât de intensă și de profundă va fi confruntarea pe marginea condițiilor în care un stat membru care pleacă din Uniunea Europeană să continue să tragă foloase de pe urma pieței unice europene. Uh, oricât de important ar fi fost uh, acest uh, stat membru din punct de vedere cultural și politic, pentru că e vorba de un stat membru care a fost practic la uh, originea acestui bun public european, uh, respectiv al pieței unice europene. Uh, sigur că în toate domeniile Uniunii Europene, domnule președinte, trebuie să ne dăm seama că poate că e nevoie de crize imense pentru a ne dea seama de cât de importante au fost aceste înfăptuiri pe care nu le-am apreciat la justa valoare în momentul în care erau în vigoare. Apartenența la uh, Piața unică e un exemplu. Uh, din punct de vedere bugetar, nu e vorba de uh, decizii, deci avem doar reguli în vigoare și nu uh, programe de uh, cheltuieli. Deci statele membre <clears throat> ignoră acest aspect atunci când se referă doar la contribuțiile naționale la bugetul european. Cu toate acestea, ar trebui să existe o modalitate de a evalua beneficiile apartenenței la piața unică. Dacă ne uităm la o țară care nu face parte din uh, Uniunea Europeană, Norvegia, care dintr-o dată uh, a devenit uh, un uh, exemplu demn de urmat, dar care participă la piața unică și în, la anumite politici în mod selectiv, ne dăm seama că această țară primește de două ori mai mult decât primește în ce privește venituri alocate, ceea ce arată că există mai multe beneficii de pe urma participării la piața unică decât ce se vede și ce se poate cuantifica această țară consideră că această participare merită. Uh, și deci nu e doar vorba de o țară idealistă care nu face calcule uh, obiective. Grupul este convins că dacă ne axăm pe bunuri publice europene, care nu pot fi furnizate la nivel uh, național doar, e singurul mod pentru a restabili o justificare clară pentru cheltuielile europene și pentru a atenua aceste uh, dispute aprice în ce privește contribuțiile naționale la bugetul european. Iată care sunt învățămintele pe care le putem trage de pe urma ultimilor doi ani, împreună cu acest concept al securității comune. Deși acest lucru încă nu s-a transpus în politici concrete. Dar e nevoie de o astfel de politică integrată de securitate. Deocamdată unele state membre și-au uh, majorat bugetele naționale de securitate și au făcut o legătură directă cu pactul de uh, creștere și de stabilitate, ceea ce este însă foarte departe de așteptările cetățenilor. Amenințările pentru cetățenii noștri sunt văzute ca fiind doar chestiuni de securitate internă sau externă securitatea la granițele externe, cred că ar, avea, uh, ar putea duce câștiguri tuturor cetățenilor uh, europeni, chiar și în statele care nu au granițe externe ale Uniunii Europene. Cetățenii sunt pentru astfel de măsuri de securitate externă. Și astfel am avea un alt bun public european, chiar dacă nu toate statele membre ar putea să se asocieze la el complementaritatea cu bugetele naționale și eficiența intervențiilor bugetare ale Uniunii Europene ar trebui să fie studiate uh, pentru a avea o mai bună împărțire a uh, responsabilităților. Pentru că nu toate răspunsurile țin de cheltuieli. Poate că sunt și alte soluții. Am putea, de exemplu, la nivel european să găsim soluții atât în ce privește veniturile, prin Uh, venituri proprii care să fie legate de un obiectiv sau de o prioritate politică. Am avut astfel de politici în mai multe domenii unde s-a putut înțelege mai bine ce face Uniunea Europeană și vă pot da aici câteva exemple. Stabilitatea financiară și evitarea uh, fraudei fiscale, uh, taxa pe uh, tranzacțiile financiare, care s-ar putea numi FAT, apoi combaterea schimbărilor climatice, taxa pe carbon, care provine din mecanismul emisii, emisii uh, taxe pe carburanți, care ar trebui să fie văzute ca sursă de venit la bugetul european și așa mai departe. Creșterea investițiilor în Uniunea Europeană și în zona euro prin resurse ad hoc. Lista nu este exhaustivă și de altfel nici uh, nu e obiectivul activității noastre, dar cred că ar fi un, uh, uh, un subiect interesant. Noi încercăm să arătăm că partea de venituri a bugetului european poate să-și aducă și contribuția la atingerea unor obiective de politici, la fel ca politica fiscală în statele membre. Ceea ce ar face ca acțiunile Uniunii Europene să fie mai vizibile pentru cetățeni. Uh, și ajung la al doilea subiect pe care doream să-l aduc în discuție, și anume îngrijorările majore în ceea ce privește proliferarea instrumentelor care nu sunt finanțate din resurse proprii și trebuie să reflectăm câtă inovație și flexibilitate putem accepta înainte de a ține seama de principiul unității bugetare și a răspunderii democratice. În ultimele luni am văzut că urgențele au fost tratate cu uh, soluții de finanțare ad hoc, cum ar fi facilitatea pentru refugiați din Turcia sau fondurile de tip trust fund. Uh, statele membre s-au arătat uh, dispuse să mai aloce încă 2 miliarde în 2016 și 2017 pentru a canaliza aceste fonduri prin bugetul european, prin intermediul veniturilor alocate și să găsească disponibilitatea pentru asta. Acest lucru arată că o, un progres european există atunci când e nevoie. Grupul la nivel înalt știe foarte bine care sunt dezavantajele acestor soluții creative. Și pot menționa și alte exemple. Ele cu siguranță oferă răspunsuri pragmatice, dar nu sunt satisfăcătoare în ceea ce privește controlul democratic, în niciun caz. De asemenea, rămâne de văzut dacă oferă instrumente adecvate și eficiente, mai ales atunci când urgențele se transformă în priorități structurale. Pentru că eh, uneori lucrurile se întâmplă ca în viața reală a oamenilor, a societăților. Uneori avem eh, o situație pe care o denumim urgență, și care ne aduce clar în fața ochilor un fenomen care existase și înainte, dar pe care nu l-am clasificat în niciun fel. Și descoperim că acest fenomen a fost și continuă să fie unul structural. Evident, pe măsură ce urgențele se transformă în uh, priorități structurale, avem nevoie de structuri clare pentru finanțarea lor. Este evident că aceste soluții inițiale au fost alese pentru că au evitat uh, folosirea um, cadrului financiar multianual și trebuie să avem în vedere dacă un nivel uh, mai mare de reglementare ar fi făcut asemenea aranjamente inutile. În sfârșit, observ că unele soluții creative merg mână în mână cu un control democratic intensificat, asigurând totodată flexibilitate în folosirea fondurilor. Există o componentă a venitului la bugetul european care nu o reprezintă resursele proprii și care se numește, într-o manieră nu foarte atractivă, alte venituri. Ați vorbit despre concurență și de surplus ca surse extraordinare pentru alte venituri, dar acesta nu este cazul în prezent, deoarece aceste surse, odată bugetate, corespund uh, unei valori din cadrul resurselor proprii PNB. Un element interesant însă este că aceste valori nu sunt stabilite printr-o decizie ce țin de resurse proprii, ci prin drept secundar. Cel mai bun exemplu cunoscut și poate nu sunt obiectiv se referă la amenzile date pentru concurență și cazuri de cartel uh, dar există și altele, cum ar fi uh, primele pentru exces de emisii ale noilor autoturisme. Tratatul permite, totodată, măsuri de natură fiscală în sectorul energiei și mediului înconjurător, articolele 192 și 194 din TFUE. Aceste măsuri, care nu au fost încă folosite, trebuie mai întâi justificată de obiective ale politicilor, dar ar putea fi concepută și în vederea contribuției la bugetul european, cu sau fără alocare. Asemenea sume se folosesc uh, în mod obișnuit în context național și ar putea să devină și o corespondentă a politicilor europene în viitor. Îmi cer scuze pentru lungimea prezentării mele, dar am știut, domnule președinte, din diverse surse că această comisie pentru bugete a simțit nevoia să își uh, însușească aceste noi uh, elemente și să le înțeleagă, astfel încât am vrut să vi le ofer pentru a putea face exact acest lucru odată ce le cunoașteți. Vă mulțumesc frumos pentru atenție! Mulțumesc, iată că sunteți și aplaudat. comentariile mele au devenit cu totul uh, superflue. Ceea ce ne spune, ne-a spus în această dimineață răspunde întru totul așteptărilor și nerăbdării noastre, unitate bugetară. Și mai putem veni și cu principiul lizibilității bugetului. o instituție este o comunitate cărei membrii nu reușesc să citească bugetul. Când se întâmplă așa, instituția este una fragilă. Este urgent ca bugetul Uniunii Europene să fie înțeles de cetățenii europeni. Aceștia trebuie să înțeleagă faptul că Uniunea Europeană are o valoare adăugată, și anume bunurile publice europene. Iar atunci Europa va vorbi europenilor și unitate bugetară. Astăzi vorbim despre o constelație. Și atunci trebuie să incităm producerea Big Bang-ului în această constelație dacă vreți, este o, o constelație într-o noapte foarte neagră, spune domnul Monti. Da, însă nu mă îndoiesc că o să vină și lumină. Eh, Mulțumesc foarte frumos. Înainte să dau cuvântul raportorilor, poate că uh, domnul Amasur, care este în grupul dumneavoastră la nivel înalt, uh, vrea să intervină cu câteva observații și comentarii. Da, mulțumesc, domnule președinte. Nu o să uh, continui foarte mult. Am privilegiul de a fi atât uh, membru uh, suplinitor al acestei comisii, cât și membru al uh, grupului la nivel înalt. Și vreau să-i aduc omagiu domnului președinte Monti și să-i spun cât de mult apreciem modul în care el respectă mandatul care i-a fost încredințat în cadrul acestui grup reușind să convingă toți membrii grupului său într-un demers de uh, consens asupra metodei cu privire la consensul asupra finalului. Trei observații. Mai întâi, domnul președinte Monti a spus, toți membrii acestui, acestei comisii o știu, dar trebuie totuși să insistăm asupra acestui fapt. Tot ce s-a întâmplat în, în ultimii doi ani confirmă ceea ce a spus această comisie și ceea ce a justificat propunerea uh, sa de a crearea unui grup pentru reforma sistemului de resurse proprii. Bugetul, cadrul asupra căruia trebuie să ne punem de acord pentru 2014-2020 este complet neadaptat la noile nevoi ale Uniunii Europene, într-atâta încât, după părerea mea, și aici vorbesc în calitate de membru al Comisiei pentru Bugete, trebuie să ne punem întrebarea dacă acest cadru financiar multianual este încă justificat pentru șapte ani. Dacă la șase luni după, ce, uh, după începerea acestei perioade de șapte ani, uh, contextul s-a schimbat cu totul. Dumneavoastră, domnule președinte al Comisiei, spuneați de asemenea că bugetul european clasic ar trebui poate transformat cu totul. Ne aflăm într-o situație în care, după cum ați spus, avem o constelație a unui buget interstatal creat pentru a finanța noile nevoi iar în bugetul comunitar, atunci când trebuie să găsim resurse pentru a finanța planul Juncker, transformarea Frontex într-o adevărată agenție de control al frontierelor externe pentru a finanța ajutorul de dezvoltare pentru Africa și așa mai departe luăm din finanțarea ceea ce dumneavoastră ați numit bunurile comune europene. Este singurul buget care este sanctuarizat, pe care îl uh, protejăm pe toți cei șapte ani. Bugetul afectat statelor membre. 80% din buget, deci nu mai există buget comunitar. Vorbim de istorie. Și atunci, la un moment dat, va trebui să spunem acest lucru. Mai adaug faptul că Brexitul ne va obliga să reanalizăm o serie de lucruri, începând cu resursa GNL, pentru că dacă nu mai avem uh, Regatul Unit, nu mai avem British Rebate. Și toate celelalte au fost justificate de acest British Rebate. Prin urmare, aici uh, punctul de atac este unul foarte important. Alte consecințe indirecte ale Brexitului este foarte probabil ca în lunile și anul următor să se întreprindă o serie de inițiative politice pentru a lansa inițiative noi în cadrul acestui uh, buget, iar mega audierea comună de ieri seară a arătat că miniștrii de finanțe din zona euro nu erau foarte favorabili la momentul de față la lansarea unei capacități bugetare a zonei euro, dar vor exista și alte inițiative, probabil în materie de apărare, ceea ce ne va duce la un dispozitiv în acest sens. De asemenea, ne vom interoga în ceea ce privește folosirea resurselor uh, de comercializare a emisiilor și așa mai departe. Prin urmare, aceste lucruri au justificat uh, această întrebare pe care ne-o punem și poate punerea în discuție sau reinventarea unui cadru uh, multianual. În ceea ce privește parlamentele naționale cu care ne vom întâlni în septembrie, în contextul actual, al euroscepticismului, al îndoielilor vis-a-vis -vis de Europa în toate statele membre, singurul mijloc pe care îl avem pentru a atrage atenția parlamentarilor naționali este să demonstrăm, dar cu exemple și cifre, că dacă aplicăm principiul subsidiarității, un euro cheltuit la nivel comunitar permite să economisim sau oricum nu îngreunează sarcina fiscală a contribuabililor, ci chiar de cele mai multe ori ne permite să economisim bani la nivel național. Ceea ce face ca, toate fiind puse la, uh, cap la cap, să ușurăm sarcina fiscală totală a contribuabilului care rămâne același. mă supără destul de tare. ceea ce face Comisia Europeană în acest sens, pentru că de 18 luni, mai ales în cadrul grupului la nivel înalt, cerem comisarilor să facă acest exercițiu sau să-l solicite curții de conturi europene sau rețelelor de curs de conturi europene și naționale. Și nu am văzut nici măcar începutul acestui exercițiu. Iar dacă nu reușim să facem o asemenea demonstrație, reprezentanții parlamentelor naționale o să ne masacreze atunci când uh, vom încerca să le explicăm ceva. Este de dorit ca, cu această ocazie, eurodeputații să apere o viziune europeană. Nu avem cu toții aceeași viziune asupra politicii europene, dar avem cu toții o viziune. Aceasta este o viziune a interesului comun european. Aceasta este valoarea noastră adăugată ca politicieni. Și acolo unde pozițiile naționale se exprimă pe marginea naționalismului, este nevoie să apărăm cu toții viziunea europeană ca reprezentanța instituțiilor europene. Mulțumesc! Mulțumesc, spune domnul președinte. Domnul Lewandowski nu este uh, prezent, așa că dau cuvântul domnului Dupre, raportor. Si, monsieur président. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să vă spun mai întâi cât de bucuros am fost să-l ascult pe domnul Monti. În contextul actual, care este caracterizat tot mai mult de scepticism, de lamentări, de îngrijorări, mesajul dumneavoastră mi-a părut unul extraordinar de pozitiv. Am notat în special, cu plăcere, că folosiți criza nu doar uh, pentru a ridica din umeri, ci pentru a ridica nivelul exigențelor. Cred într-adevăr că este atitudinea potrivită. M-am bucurat astfel să vă aud spunând că, în baza contextului actual, vă veți orienta către o reformă ambițioasă a bugetului nu doar în ceea ce privește veniturile, ci și în ceea ce privește elementele politice. Nucleul argumentației dumneavoastră mi s-a părut acela că bugetul trebuie să se concentreze pe bunurile publice europene. Cred că este revoluția coperniciană de care avem nevoie la acest moment și în acest sens o să fac două observații. Unul dintre marile bunuri publice europene nu este cel care costă cel mai mult. Ați vorbit despre piața unică e cea care permite poate cele mai multe beneficii și care permite de altfel Norvegiei să plătească fiindcă beneficiază de un dispozitiv, să ne plătească nouă. Cred că aceasta este o primă lecție pe care o putem uh, trage în ceea ce privește bunurile publice europene. Și o să vă mai dau un exemplu. Cred că ați spus că și securitatea, siguranța ar trebui să fie un bun public european și nu mă refer doar la siguranța externă, ci și la cea internă. Siguranța internă nu este neapărat este o chestiune de inteligență, de informații și de schimb de informații. Dacă există proceduri prin care, contrar a ceea ce vedem acum, serviciile care au identificat pe cineva ca fiind periculos pot să transmit această informație imediat serviciilor din celelalte țări, uh, s-ar evita situații cum a fost cea cu domnul Abdeslam și atentatele din Paris. Cred că această logică este una extrem de pozitivă. Am totuși o întrebare vis-a-vis -vis de ceea ce ați spuneați. Oare n-am înțeles bine ceea ce ați zis? Cred că ați încercat să găsiți venituri care ar putea să fie afectate direct de aceste politici. Sau am interpretat eu greșit? Credeți că bugetele alocate sunt uh, relativ uh, modeste? Dați pentru asta sau este o pistă pe care o aveți în vedere pentru a identifica venituri alocate pentru finanțarea anumitor politici? este un aspect care mi se pare interesant pe plan bugetar. Ultimul element, care este o întrebare, ați acordat o importanță considerabilă în intervenția dumneavoastră conferinței din 7 și 8 septembrie, septembrie cu parlamentele naționale. Și am tras de aici concluzia că, într-adevăr, încercați să vedeți dacă există un spațiu politic pentru a merge în această direcție, fiindcă nu am avut senzația că uh, vreți să vorbiți cu ei despre veniturile proprii cele mai acceptabile, ci să vedeți dacă ar exista un veto, o neacceptare a contextului actual care merge în această direcție. Iată, domnule Monti, Felicitări încă o dată și cam asta am avut de spus în această etapă. Mi s-a cerut uh, de către trei persoane să ia cuvântul. Vă rog să fiți foarte concis, pentru că la 11 și jumătate avem uh, aici, uh, în această sală, ședința comună cu Comisia ECON, ca să vedem ce compromisuri posibile pot să fie aduse pe marginea amendamentelor pe raportul Böge Uh, Beres, domnul Denano. Da, mulțumesc mult pentru aceste intervenții și pentru speranța care se pare totuși că nu a murit. Iarăși se revine asupra bunurilor publice europene. E foarte bine și este clar că e bine să uh, avem timp de reflexie, însă uh, cum urgența persistă, chiar și după raportul dumneavoastră, lucrurile nu se vor ameliora. Pe de altă parte, Comisia va veni cu propriile propuneri. După părerea dumneavoastră, aceste propuneri vor necesita unanimitate sau iarăși va trebui să ne bazăm pe niște voluntari mai încurajoși din inima Europei. Doamna Gardia Zabal, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, foarte pe scurt. Domnule Monti, într-adevăr, ne dați și nouă speranță și multă bucurie ne-ați spus lucruri despre lucrările grupului dumneavoastră și am reținut un lucru. Am vorbit uh, la început de ambiții, acum vorbim despre altceva, despre necesitate, despre urgență. Statele membre nu văd lucrurile la fel ca noi la Parlamentul European și nici uh, nu le văd ca și cei de la Comisie. Ei am întâlnit șapte miniștri ai uh, economiei și finanțelor din uh, zona euro. Se vorbea despre, le-am spus că e vorba de urgențe și ei ne-au spus că da, vor să, ca lucrurile să se miște, însă, așa cum a spus domnul Amasur, realitatea este alta. Problema energetică a refugiaților, uh, creșterea, etc. Toate lucrurile acestea trebuie să fie finanțate și trebuie să mergem împreună în această direcție. Este foarte clar că banii sunt absolut necesari pentru toate aceste inițiative. Deci trebuie să revizuim sistemul bugetar și mai ales tot ce înseamnă resursele proprii. Eu sunt destul de uh, îngrijorată de ce se întâmplă și cum se iau hotărârile la Consiliu, unde una se pune accent pe cel mai mic numitor comun și totdeauna reformele sunt cele mai modeste posibil. Eu sper tocmai că odată cu propunerile dumneavoastră de la grupul de înalt nivel nu ne vom mai trezi iarăși cu cel mai mic numitor comun, ci cu cel mai mare numitor comun și vom vorbi în sfârșit despre aceste faimoase resurse proprii și toate acestea uh, vor fi puse uh, Uh, pe masa de discuții și vom avea, bineînțeles, sper eu, și un buget comun al zonei euro. Domnul Vioti, domnule președinte, domnule președinte Monti, mi-aduc aminte acum un an și jumătate când ați venit aici la comisia noastră și spuneați dumneavoastră că raportul acela uh, era unul destul de griuliu care merita să mai fie colorat în timp, uh, șlefuit și sper că acest efort pe care l-ați făcut în ultimele luni au uh, colorat cumva și șlefuit mai bine acest raport, care nu mai este unul cenușiu și, din potrivă, el a fost mm, astăzi și se prezintă astăzi mult mai bine decât în trecut. Vreau să vă felicit de asemenea pentru că ați pus pe internet documentele de lucru ale grupului dumneavoastră. Sunt lucruri foarte importante, de bună seamă. Bineînțeles că nu toți cetățenii le cunosc, nu toată lumea este expertă, nu toată lumea este interesată de aspectele tehnice ale resurselor proprii, dar totuși cred că este vorba de un exercițiu de transparență și de participare cetățenească deosebit de importante. Pe fond nu mă alungesc foarte mult, pentru că multe lucruri au fost deja spuse de către antevorbitori. Consider că munca care ne așteaptă din decembrie încolo, după ce vă veți prezenta um, raportul, um, nu trebuie să ne facă să uităm uh, caracterul tehnic al acestui raport, contabil uh, al acestui raport, dar dincolo de asta trebuie să ne gândim că ne înscrim într-un demers mai amplu de reformare a Europei uh, a unei Europe care vrea să se transforme, care vrea să se întoarcă înapoi la cetățeni. Nu trebuie neapărat să cerem cetățenilor să uh, iubească Europa, ci din potrivă să cerem Europei să-și asume din nou acești cetățeni în, cuz, în ciuda uh, fluxurilor migratorii, în ciuda șomajului. Trebuie să se înțeleagă faptul că reforma bugetară este o reformă care va fi un răspuns durabil al Europei la toate aceste probleme. Încă ceva, și aici sunt în sentimentul uh, celor spuse de colegia, colega Gardia Zabal. Astăzi sunteți uh, cumva, jucați la domiciliu o partidă amicală de fotbal simplu. Acest meci se pare, toată lumea vă felicită, toată lumea vă ascultă cu plăcere, sunteți cumva acasă, totul este perfect și ne spuneți că vă veți prezenta raportul. Însă vreau să vă întreb totuși ce impresii aveți, nu că sunteți aici cu noi, ci ce impresii aveți atunci când intrați în contact cu comisia, ce intenții uh, credeți că are Comisia vă va prelua această inițiativă legislativă? Va fi oare suficientă ambiție în următoarele luni? Și ce impresii mai aveți și când vă confruntați cu cei de la Consiliu și poate în mod uh, mai informal cu uh, șefii de stat și de guverne uh, din țările noastre europene? Aș vrea să ne spuneți aceste impresii, domnule Monti. Eh, Madame Deriada. Doamna Deriada. Da, mulțumesc. Două observații. Cred că trebuie să fim atenți la orice fel de propuneri care ar putea să agraveze situația țărilor noștri din punct de vedere fiscal, să împovăreze cu mai multe taxe și impozite, care aceștia se sunt deja uh, copleșiți de impozite de austeritate, de banii care sunt dați la bănci, plus șomaj, uh, plus uh, Um, faptul că inițiativele pentru tineret și pentru, uh, schimb, pentru schimbări climatice um, au fost văduvite de fonduri, când văd problemele din sectorul lactatelor, când văd multe alte lucruri care se întâmplă în circunscripția mea, e greu să nu se alimenteze euroscepticismul și va fi foarte greu să vindem acest produs cetățenilor noștri în condițiile în care văd că Europa nu își revine, plus problema uh, mare a Brexitului. Nu avem acest, uh, acest buget european și acum facem un instrument ad hoc, uh, avem garanțiile pentru bănci, dar nu suntem transparenți, nu există control democratic și tracerea răspundere democratică. Va fi foarte greu să le băgăm asta pe cetățenilor noștri și uh, e de înțeles uh, acest lucru, pentru că, da, cetățenii noștri nu înțeleg bugetul nostru și nu înțeleg de ce noi pedalăm pe resursele proprii și va fi greu să nu ne împotmolim și mai mult, ar trebui să ne gândim mai mult la o distribuție mai echitabilă a PNB-ului și să facem acest exercițiu înainte de a uh, ne pune semnătura pe orice altceva. Mulțumesc! O simplă observație în atenția domnului președinte al grupului de înalt nivel. Ați spus că, în fond, bugetul UE este, în același timp, bugetul UI, UE, cel de care ne ocupăm și noi ca și aripa autorității bugetare, dar este vorba și de o consolidare a bugetelor naționale plus bugetul european și cu ocazia conferinței de pe 7 și 8 septembrie n-am putea oară să transmitem un mesaj astfel încât metodele de uh, stabilire a conturilor publice, de evaluare a veniturilor și cheltuielilor și de certificare a conturilor respective să poată cu toatele să fie armonizate și aș spune chiar să fie chiar standardizate uh, pentru ca documentul acesta să fie mai vizibil, pentru că astăzi caracterul heterogen este destul de izbitor, iar acest uh, Big Bang pe care ni-l dorim în galaxia noastră bugetară ar trebui să ne facă să fim mai ambițioși pentru a depăși o etapă sau a trece peste o etapă decisivă. Domnule președinte, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să Vă mulțumesc și să mulțumesc tuturor uh, celor care au luat cuvântul uh, și, și celorlalți care ne-au urmărit cu atenție. Principiile pe care le-ați menționat aici, și anume de unitate și lizibilitate, mi se par într-adevăr principii cheie și cu ultima dumneavoastră uh, remarcă ne-ați mai adăugat și un punct de metodologie care merită să fie și el preluat în sensul de a putea avea în sfârșit un caracter comparabil al bugetului comunitar versus bugetele naționale, astfel încât toate finanțele publice europene se poate să fie văzute pe același tablou. Mi se pare așadar bine ca unul dintre mesajele de transmis la conferința parlamentară să fie tocmai acest mesaj. Doresc să mulțumesc sincer și președintelui uh, Lamassoure. care este mai mult decât un simplu membru al grupului de înalt nivel, deoarece el este pentru grupul nostru și mai ales pentru mine personal, cu gândirea sa critică, cu experiența sa, uh, este, vă spuneam, uh, o sursă de inspirație deosebită și cred că prezența domnului Lamasur, dar și a celorlalți reprezentanți desemnați de Parlamentul European la grupul nostru nu face decât să asigure o continuitate a gândirii și reflexiei angajate la Parlament și la grupul de înalt nivel, ceea ce este foarte important. Nu o să reiau cele menționate de domnul Lamasur, deoarece suntem pe aceeași lungime de undă și aici și mai cu seamă m-aș referi la consecințele Brexitului asupra dezbaterii bugetare. Da, acestea nu trebuie deloc să fie ignorate, ele ar putea să fie semnificative chiar. Și, și într-adevăr, există o lănțuire logică, Brexit, să nu mai fie British rebate și deci nicio rebate, să nu mai fie niciun fel de reducere pentru nimeni. Înțeleg această logică, aceste argumente. Mi se pare logic, da. Aș dori să mai menționez un lucru. Aici. Și care s-ar aplica, practic, tuturor întrebărilor pe care le-am auzit aici. În ce stadiu ne aflăm din punct de vedere politic? Care ar fi impresiile? Cum luăm pulsul diferitelor discuții la diferitele niveluri în diferitele instituții, în contact cu interlocutorii. Am senzația că acest grup a fost uh, desemnat și și eu însumi am fost desemnat ca președintele acestui grup deoarece instituțiile noastre doreau să audă din gura noastră adevărul adevărat. Știm ce greu este să se spună adevărul, dar în orice caz măcar o tentativă de a spune adevărul. La asta se așteptau. E, aceste instituții, faptul că ele mi-au cerut mie personal să fac acest exercițiu, probabil că și-au dat seama că atunci când eu eram comisar european, nicio clipă nu am ezitat să apăs pe pârghia controlului executat de comisie asupra uh, aplicării legislației europene, indiferent de cine se afla în discuție și nu am ezitat nicio clipă uh, să încarnez o Europa care răspunde așteptărilor cetățenilor. Nu sunt totuși uh, un adept al autoflagelării, care deseori pare să fie un apanaj uh, al celor care lucrează în instituțiile europene. În sfârșit, politic vorbind, nu știm încă ce fel de spațiu uh, avem astăzi și știu că trebuie să mă opresc pentru că urmează și alte puncte pe ordinea de zi, însă, pe scurt, aș vrea să spun că nu știm cât de mult spațiu politic avem la dispoziție, însă considerăm că face parte din misiunea noastră aceea de a încerca să extindem acest perimetru spațiu politic și conferința cu parlamentele naționale, după părerea noastră, nu va fi doar un exercițiu, o încercare de a lua pulsul acestui aspect al spațiului politic existent și disponibil, ci mai mult decât atât Uh, va fi o tentativă de a declanșa o, o reflexie, o analiză pe această tematică și deci treptat de a lărgi spațiul de manevră politică. Îmi pare rău că nu pot să răspund mai în detaliu tuturor întrebărilor care mi-au fost adresate, toate foarte interesante și nu am fost nicio clipă, nu mi-am dat seama cât de multă speranță și bucurie am adus eu, cum s-a spus, nu, asta era scopul. Sunt uh, copleșit. În orice caz, uh, eu credeam că am un mandat însoțit de oarește încredere prudentă. Mulțumesc foarte mult! Permetre... Mulțumim lui Mario Monti. Iată, vom avea vacanță cu pace în urma acestei întâlniri și ne vom pregăti pentru o întâlnire utilă pentru Europa. Deci așteptăm un adevărat Big Bang în galaxia bugetară.